Right, good morning everybody. Could you Bună dimineața tuturor. Vă rog, ocupați loc. And get uh, calm down again. Thank you. Vă rog, ocupați loc. Right. We will be will be ready to start again, so may I welcome Vom începe foarte curând. Bun venit în această dimineață, în numele meu și al copreședintelui meu, domnul Jordi Viliana. În această dimineață vom asculta în primul rând o prezentare din partea domnului Mario Draghi, președinte al Bordului pentru Stabilitate Financiară, după aceea prezentarea domnului Dominic Strauss-Kahn, director general al FMI și uh, la sfârșit o prezentare a domnului Michel Barnier, comisar pentru piața internă și servicii. Uh, aceste persoane nu mai trebuie să, fie, să vă fie prezentate și vom continua să avem o dezbatere cu cei care vor rămâne. Apoi concluzii și vom încheia la ora 12. Așa încât vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Sunt sigur că sala se va mai umple uh, pe măsură ce uh, timpul va trece. Cred că este cel mai bine să folosim uh, optim timpul și așadar îi dau cuvântul direct acum domnului Mario Draghi. Um, uh, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această invitație. În primul rând, pentru că este o onoare să fiu aproape de dumneavoastră și în al doilea rând, pentru că Parlamentul este cea mai pot, cel mai potrivit for pentru a discuta progresul reformelor. Uh, legislaturile naționale sunt forurile unde se ia ultima decizie în legătură cu procesul de reformă. Nu voi spune foarte mult în legătură cu starea economiei, pentru că Dominic Strauss-Kahn se află aici și poate să facă acest lucru mult mai bine decât mine. Voi spune doar câteva cuvinte. Redresarea, în general, este dezechilibrată, este slabă în Europa și este fragilă peste tot în lume. Însă, sistemul bancar, cu toate că standardele pentru credite au rămas destul de stricte, dacă, uh, chiar dacă pierderile din credite cresc aproape peste tot, în, tot, în totalitate băncile sunt pe cale să își rezolve problemele de finanțare. Condițiile de finanțare s-au îmbunătățit și uh, s-a reușit ridicarea capitalului în ultimele 12 luni. Piețele sunt încă expuse fra- unor fragilități, fragilitatea legată de uh, redresarea economică. Și spun acest lucru pentru că Uh, acest lucru afectează strategia de ieșire din criză. În Europa am creat, uh, în, în Europa și peste tot din în lume am creat o cantitate fără precedent de lichiditate în ultimii doi ani, pentru că a, uh, aceasta era ieșirea din criză. Însă acum problemele de finanțare se pare că s-au terminat pentru majoritatea băncilor și este timpul să uh, începem strategia de ieșire, care trebuie să fie grad, gradată. Problemele trebuie să fie uh, rezolvate cu instrumente specifice. Trebuie ca autoritățile naționale să uh, intervină la băncile care încă mai au probleme, foarte puține înainte de a ajunge la agenda pe 2010 uh, în legătură cu Consiliul pentru Stabilitate Financiară. Am progresat foarte mult până acum și există trei motive care sunt uh, în spatele eforturilor puternice pe care le-am făcut pentru a re- re- reglementa reforma în lume prim, în primul rând, cu toții suntem împreună, suntem într-un sistem uh, integrat uh, eh, de aproape și de aceea avem o piață financiară integrată. În al doilea rând, eh, a existat exercițiul de leadership al G20, unde Uniunea Europeană a avut un rol extrem de important. G20 a convenit obiective și a stabilit Uh, calendarul de acțiune uh, și pentru Consiliul pentru Stabilitate Financiară, care are mandatul de a coordona alte organisme de supraveghere. Făcând acest lucru, uh, FMI și FSB au căzut de acord în legătură cu împărțirea sarcinilor cea mai eficientă. Uh, regul, regulamentele țin de FSB și uh, supravegherea este de atribuția FMI, însă implementarea rămâne la latitudinea statelor, autorităților naționale. A existat un dialog uh, internațional fără precedent și un nivel de cooperare în legătură cu criza. Sistemele aranjamentele de sus în jos, uh, sistemice, se introduc la nivel național, regional și internațional. Aceste aranjamente includ o supraveghere mai bună, perspective macroprudențiale și perspective pentru a iniția acțiuni în legătură cu riscul. Există uh, organisme în acest sens, FMI, uh, Consiliul pentru Risc și uh, Consiliul pentru Stabilitate Financiară în sine. Al doilea punct este că jurisdicțiile și regiunile principale își monitorizează și actualizează structurile de monitorizare pentru a îmbunătăți coordonarea. În al treilea rând, perimetrul de reglementare a fost extins până acum câțiva ani Oh, I see. I have to go. Okay. But then you give me more time. Yes. All right. <laughs> yeah. The, well, the third point. Al treilea punct era extinderea perimetrului de reglementare. Acum, până acum câțiva ani ar fi fost de neconceput să existe legislație supravegheată în legătură cu uh, instrumente derivate extrabursiere în legătură cu agențiile de rating. Toate aceste lucruri au uh, ieșit la lumină în ultimii doi ani. Acum am, avem planuri de supraveghere transfrontalieră și planuri de criză pentru cele mai mari instituții financiare. De asemenea, am eliminat uh, aproape total stimulentele uh, aberante care au uh, fost la originea crizei în domeniul securitizării. Uh, nu trebuie însă să subestimăm ceea ce s-a uh, realizat până acum, însă fiecare domeniu este dificil. Am înaintat foarte mult în dezvoltarea politicilor și acum a venit vremea să le implementăm. Mesajul important aici este că Trebuie să menținem o piață globală integrată, pentru că aceasta este baza stabilității și creșterii. Spun acest lucru pentru că de vreme ce acum a venit vremea implementării, este clar că există presiuni care vor să dilueze rigoarea și credibilitatea standardelor convenite. Acum voi intra în mai multe detalii în acest sens. Acest an este anul în care cadrul pentru capital de la Basel și standardul de lichiditate ajunge la termen. Există un program, un calendar. Comitetul de la Basel este în curs de a calibra acest exercițiu, ceea ce înseamnă că verifică cu băncile dacă cifrele raportate uh, au sens și sunt sustenabile. Va fi un uh, studiu de impact macro împreună cu femeiul pentru a vedea care va fi impactul acestui plan de redresare și Există un termen lung de implementare pentru că noile standarde vor intra în, rigoare, în vigoare la sfârșitul anului 2012. Și de vreme ce noile standarde vor implica o calitate mai înaltă a capitalului și chiar și definirea ceea ce intră în conceptul de capital, va exista o, o perioadă de anterioritate destul de lungă. Este de înțeles că unele bănci reacționează, reacționează uh, cu îngrijorare la aceste uh, acțiuni. Aceste îngrijorări trebuie luate în considerare, însă în același timp nu trebuie să lăsăm condițiile dificile din prezent să afecteze credibilitatea standardelor. Trebuie să ne amintim cum am ajuns să inițiem acest proces. La începutul crizei am fost cu toții de acord că vrem să avem o piață financiară cu mai mult capital, mai puține datorii și fără stimulente aberante. Și acest lucru îl vom avea acum. În același timp, trebuie să avem un, o perioadă de tranziție corespunzătoare pentru a nu afecta redresarea. Trebuie să facem o distinct, această distinție fundamentală. Un alt punct de pe agenda 2010 este rezolvarea problemei uh, instituțiilor financiare importante, sistemic, care sunt prea mari pentru a falimenta. De ce este aceasta o problemă importantă? Există instituții care sunt foarte mari eșecul sau falimentul lor ar duce la uh, daune sistemice și costul eșecul acest, uh, costul faliment, acestor falimente ar fi extrem de mare. Aceste instituții știu că sunt prea mari pentru a falimenta și își asumă mai multe riscuri. Piețele știu că aceste instituții sunt prea mari și de aceea se folosesc de aceste riscuri în mod necorespunzător, pentru că știu că aceste instituții nu vor fi lăsate să falimenteze. De aceea, aceste instituții devin depozitare de uh, riscuri și riscuri uh, care nu sunt evaluate corespunzător. De aceea guvernele trebuie să intervină. Există trei canale prin care guvernele, guvernele pot interveni. Primul ține de utilizarea probabilității de faliment și uh, cantitatea, dimensiunea daunelor. Strategia generală a uh, Consiliului de Stabilitate Financiară este să dea supraveghetorilor autoritatea de a acționa în, într-o serie de feluri, uneori structuri simple, uh, alteori mai multe supraveghere, alteori suprataxe pe capital. Nu există un instrument care să fie valabil pentru toate situațiile, pentru că situația statelor este diferită, situația instituțiilor este diferită. Însă această problemă trebuie să fie rezolvată în toate jurisdicțiile. Aici vorbim despre un minim de, de armonizare. Trebuie să avem un prag pentru a evita un minim numitor comun Uh, dar uh, jurisdicția trebuie să fie mai strictă decât acest prag minim care trebuie să existe. Și mai multe măsuri sunt discutate în acest moment. Noi sugerăm în noi vom face un raport general la summitul G20 din noiembrie. Cu toate acestea, suntem conștienți că, indiferent ceea ce facem, vor exista falimenturi. Și nu vrem să fim să plasați în situația în care să nu lăsăm băncile să falimenteze. Bineînțeles că vor exista greșeli, însă vrem să gestionăm procesul în mod ordonat. De aceea, vrem să avem mecanisme de rezolvare a crizei care să poată identifica rapid probabilitatea de faliment uh, pentru a gestiona aceste, acest, acești factori care pot fi foarte complexi, cum am văzut în cazul Lehman. De aceea, Consiliul pentru Stabilitate Financiară lucrează în toate jurisdicțiile pentru a se asigura că aceste me- mecanisme sunt introduse. În mod clar, pentru instituții transfrontaliere, probleme de, co- de, de coordonare internațională sunt e, eh, importante Eh, de aceea trebuie să existe o coordonare corectă. Dacă nu rezolvăm aceste probleme de coordonare transjurisdicționale, probabilitatea ca aceste jurisdicții să reacționeze și să spună că o instituție este prea mare sau prea complexă și de aceea trebuie să devină mai simplă și bazată național, eh, acest risc este mai mare pentru că supraveghetorii și guvernele vor să aibă instituții care să poate să eșueze. Pentru, și aceasta ar fi o mare pierdere, pentru că am pierde un teren egal și am pierde industria financiară globală care este, este integrată. Al treilea domeniu în acest uh, sens este activitatea pentru a reduce contagiune. Am văzut uh, viteza foarte mare cu care contagiunea s-a propagat uh, în lume. Când am văzut ce mecanisme puternice sunt derivatele și în acest sens a făcut foarte multă muncă peste tot pentru a centraliza uh, comercializarea instrumentelor derivate extrabursiere. Pot să revin acestui subiect la sesiunea de întrebări, însă poate că aceasta este una dintre cele mai importante părți ale activității noastre, pentru că uh, se reduce contagiunea și se crește transparența pe unele piețe care acum nu sunt foarte transparente. Și în următoarele săptămâni vom decide să evaluăm, o, să elaborăm o definiție a căror produse extrabursiere pot fi standardizate. Și cred că mi-am încheiat aici prezentarea mea. Voi mai spune însă un lucru. Ne aflăm acum uh, într-o perioadă crucială și depindem de susținerea dumneavoastră pentru implementare. Anul 2010 este cel mai important an pentru a transpune în acțiune ceea ce a fost uh, discutat până acum la nivel de politică. Vă mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următoarea prezentare a domnului Dominic Strauss-Kahn. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. E bine, trebuie să spun că și eu sunt încântat să fiu alături de dumneavoastră în această dimineață. Este o reuniune importantă a membrilor uh, parlamentelor uh, naționale. Trebuie să spun că nu am uh, multe de adăugat la ceea ce spunea Mario. Ceea ce ne-a spus el, uh, dintr-un uh, punct de vedere reprezintă un lucru bun. Partea proastă este că va mai trebui să ascultați același lucru și în prezentarea mea. Voi discuta aceleași chestiuni, însă din unghiuri diferite. Mă gândesc la adresarea economică globală, la ceea ce se poate face în sectorul financiar, după care voi trece la priorități și la arhitectura financiară globală care poate susține um, obiectivele pe termen lung. Evident, toată lumea înțelege că ne aflăm într-un moment critic. Cu siguranță, anul trecut am evitat o criză care putea să fie uh, atât de mare pe cum Marea Depresie din anii 30. Acum câteva luni, uh, unii se gândeau că situația s-ar putea deteriora chiar într-o asemenea măsură. Am evitat acest lucru, însă n-am evitat și costurile, iar criza a avut uh, costuri fantastice peste tot în lume. Pe de altă parte, această criză a fost uh, o experiență cu adevărat umilitoare. Ea a scos la lumină um, slăbiciuni grave ale instituțiilor noastre economice și financiare. Așadar, în lumina acestei crize, putem spune că noi avem oportunitatea și ocazia, la fel și dumneavoastră, de a face toate instrumentele pe care le avem mai puternice și mai pregătite să facă față unei crize. Întrebarea este, oare profităm la maximum de această oportunitate uh, istorică? Și, sincer, vă spun că eu sunt puțin cam îngrijorat. De ce? Pentru că creșterea economică are început, ceea ce este o veste bună, însă, în același timp, ceea ce a fost remarcabil pe durata uh, uh crizei, adică efortul de a acționa împreună, uh, oarecum uh, scade. Fiecare guvern uh, practic se axează pe chestiunile interne, are propriile obiective politice, ceea ce este de înțeles, însă poate nu mai există aceeași voință de a acționa împreună cu ceilalți. Poate, poate peste șase luni acest efort comun nu va mai fi atât de puternic precum a fost în ultimul an. În această dimineață aș dori să mă acces pe importanța uh, cooperării internaționale pentru a obține uh, schimbări de durată. Uh, acționând împreună, cu adevărat putem să punem bazele unei creșteri mai puternice și mai stabile. Și voi începe cu câteva cuvinte legate de um, redresarea economică globală. Redresarea e un termen pe care îl înțelege toată lumea, ea funcționează, funcționează mai bine decât ne așteptam uh, și creșterea uh, mondială este estimată la 4% pentru 2010 de către FMI. Uh, este o redresare economică cu mai multe trepte de viteză. În țările mai uh, uh, avansate, redresarea este destul de timidă uh, în Uniunea Europeană creșterea estimată va fi de 1%, care nu este neapărat o creștere spectaculoasă. Prin contrast, majoritatea economiilor emergente deja își revine într-o manieră foarte robustă din această criză. Însă, Evident, trebuie să ne mai axăm pe strategiile de ieșire din criză, însă pentru anumite state e prea repede să intervenim cu astfel de strategie acum. Majoritatea uh, piețelor uh, emergente își revin deja într-o manieră robustă, cum spuneam. Însă următoarea întrebare se pune acum. Redresarea economică este în regulă, mă rog, în primii săi pași dar apoi vom reveni la problemele pe care le-am avut înainte de criză. Acestea nu au dispărut. Ele au fost cumva ascunse de criza însăși, dar acum revenim la ele. Și dacă ne gândim încă și mai uh, departe, problemele cu care ne vom confrunta se leagă de uh, echilibrarea uh, cererii mondiale. Pentru că există aici niște dezechilibre majore. Or, aceste chestiuni nu sunt noi, deja s-a spus, s-au spus multe în legătură cu acest subiect, dar acum, în urma acestei crize, liderii G20 au identificat această problemă ca fiind o prioritate. Schimbarea, care este partea bună a crizei, constă în faptul că toată lumea pare să fie mai conștientă de nevoia de a încerca uh, o abordare a acestor dezechilibre globale. Uh, ce înseamnă acest lucru la nivel național? Ei bine, cu toții știm ce se află în spatele acestui subiect. Există state cu deficite majore, Statele Unite, de exemplu, dar și alte state uh, europene. Și acestea trebuie să economisească mai uh, mult, uh, consumând mai puțin la nivel intern, bazându-se mai mult pe exporturi. Pe de altă parte, sunt state cu surplusuri mari, de exemplu China, dar nu doar China. Germania în Europeană este un astfel de exemplu. Țele producătoare la fel. Dar lucrurile trebuie să se mai schimbe puțin. În aceste state uh, însă trebuie să se uh, cheltuie mai mulți bani și să se facă mai multe investiții. în uh, alte state rata de schimb trebuie să se aprecieze și Asta este valabil și în cazul Chinei. Pentru că acolo moneda încă nu este destul de apreciată. Asta nu înseamnă că avem nevoie de o apreciere uh, totală, însă e nevoie de o reechilibrare uh, a uh, produsului intern brut în China, care va aduce după sine și o apreciere a monedei naționale. De ce vă spun asta? Ei bine, pentru că pe asta se bazează consecvența uh, politicilor uh, economice care ar putea fi implementate în anumite state în urma acestei crize. Și aici cooperarea revine esențială și revine principalul punct al prezentării mele, cooperarea. Cu toții știți că G20 a decis asupra unui nou uh, proces numit uh, programul uh, de evaluare reciprocă, numit MAP, adică prin acest program uh, se acordă asistență tehnică uh, membrilor G20, care reprezintă aproximativ 80% din economia mondială. Uh, trebuie să se vadă dacă uh, previziunile acestor state sunt consecvente. Adică dacă există aceleași previziuni pentru China, pentru SUA și pentru celelalte state. Evident că deocamdată nu există consecvențe, dar trebuie să vedem ce se poate face la nivel mondial pentru a se uh, evita inconsecvențele. Pentru că dacă realitatea este inconsecventă și uh, uh, previziunile nu sau invers, e clar că lucrurile nu stau bine și uh, criza nu se poate încheia. Aș dori să vă mai spun acum câteva cuvinte în legătură cu sistemul monetar internațional, care reprezintă un element important al arhitecturii financiare globale. Am putea spune că, în general, sistemul existent uh, ne-a folosit destul de bine pe durata acestei crize. Uh, dolarul american uh, a jucat un rol de ancoră și a susținut oarecum economia pentru că fondul a reușit să ofere membrilor săi uh, asistență. Lucrurile ar fi fost uh, cu totul altfel dacă dolarul s-ar fi prăbușit. Uh, fondul, dolarul încă nu s-a prăbușit, prin urmare Fondul Monetar a reușit să ofere asistență um, membrilor săi. Însă mai avem niște probleme. Am avut probleme înainte de criză, avem și acum, cu acumularea masivă de rezerve care în sistemul uh, monetar internațional uh, uh, pune anumite presiuni. Ce se poate face în acest sens? Eu cred că un proces de mai bună asigurare ar trebui să existe pentru state, pentru că acestea să nu acumuleze așa rezerve mari. De ce se acumulează aceste rezerve? Pentru că statele se tem că ar putea să um, intervine o anumită presiune asupra lor și că ar trebui să facă față singure acestei presiuni sau uh, ar trebui uh, să ceară ajutor de la femei, ceea ce știm cu toții, nu-i așa, este cel mai îngrozitor lucru care se poate întâmpla unui stat. Însă, problema e următoarea, când toată lumea uh, dorește să acumuleze rezerve, multe resurse la nivel uh, mondial sunt uh, blocate și atunci e imposibil ca toate statele să uh, se confrunte cu un surplus. Prin urmare, trebuie făcut ceva în legătură cu această situație, trebuie rezolvată această problemă. FMI oferă o linie de creditare flexibilă pe durata crizei deci există o anumită flexibilitate în uh, finanțare, fără foarte multe condiții uh, suplimentare, iar acest instrument a fost folosit de multe uh, state, de exemplu de Mexic, care a renoit facilitatea acum câteva zile pentru șase luni. Mai intră aici și Columbia și Polonia în Uniunea Europeană. Această facilitate poate să mai fie modificată, mai poate fi îmbunătățită, însă această chestiune a acumulării rezervelor reprezintă una dintre uh, problemele uh, de stabilitate mondială care trebuie analizată de uh, toată lumea și aici uh, includem și Parlamentul uh, European și Parlamentele Naționale. Acum, haideți să trecem uh, la chestiune care țin de sectorul financiar. Cum putem da o nouă formă acestui sistem? E bine, trebuie să susținem creșterea mondială și aceasta fără să cauzăm uh, crize uh, economiei, așa cum s-a întâmplat în cazul crizei pe care o traversăm. La nivel național, prioritățile, prioritățile sunt foarte bine cunoscute și uh, sunt de acord cu ceea ce spunea Mario, să se extindă perimetrul de reglementare, să existe supraveghere și poate supravegherea este mai importantă decât reglementarea pentru că putem avea cele mai bune regulamente din lume, dar dacă acestea nu sunt aplicate, ele devin inutile. Cu siguranță trebuie să existe niște mecanisme de uh, ieșire din criză, de soluționare a crizei uh, și procesul pentru uh, a rezolva aceste chestiuni deja a început. Trebuie să existe capital mai mult și de mai bună calitate, trebuie îmbunătățit uh, metodele de gestionare a lichidităților um, și așa mai departe. Și aș dori să mai adaug ceva la acest subiect. Atunci când vorbim despre sectorul financiar, adesea ne gândim la uh, sectorul bancar. Uh, Ori, uneori, uh, nu ne gândim la bănci, ci la instituții similare băncilor. Dar există și sectorul asigurărilor, o parte importantă a sectorului financiar, unde situația este ușor diferită. Acolo se investește pe termen lung. Uh, și um, echilibrul între economii și investiții în domeniul asigurărilor este unul mai bun decât în uh, domeniul bancar. Prin urmare, când vorbim despre sectorul financiar, uh, să nu ne gândim doar la bănci, ci să luăm în considerare și aceste diferențe. S-au făcut așadar anumite progrese, altele se vor face de acum înainte și nu pot decât să salut activitatea Consiliului pentru Stabilitate Financiară în acest sens. Însă, Există uh, două reguli fundamentale uh, Basel care uh, au fost stabilite în 12 ani. Să nu uităm acest lucru, dar noi nu avem 12 ani la dispoziție. Prin urmare, ce e de făcut? Întrebarea acum uh, uh, îi implică pe politicienii uh, din lume și ne întrebăm aceștia oare sunt angajați să producă schimbări repede în lume și când zic politicieni mă gândesc că și la membrii parlamentelor. Sunteți gata să faceți lucrurile să avanseze? Poate nu atât de repede precum își doresc cetățenii, însă oricum într-un ritm destul de alert și să nu prelungiți lucrurile mai mult decât necesar. Pentru că uh, spunem cetățenilor că am traversat uh, o criză, uh, dar că, evident, trebuie să ne mișcăm repede pentru a ieși din această criză. Problema este că dacă nu ne mișcăm suficient de repede la nivel mondial, se va întâmpla următorul lucru. Anumite state încep să-și rezolve probleme la nivel național și pot propune diferite tipuri de reforme. Dar care sunt riscurile în acest sens? Riscul e să existe politici necoordonate, uh, fluxuri de capital distorsionate și arbitraj de reglementare. Și exact acesta este pericolul cu care ne confruntăm acum. Evident, o altă provocare e reprezentată de modul în care trebuie gestionate instituțiile financiare mari, complexe. Am spus deja multe despre acest subiect, nu vreau să prelungesc discuția, uh, însă există o propunere pentru um, uh, rezoluții speciale pentru acele living wills, și, după părerea mea, marile instituții la nivelul uh, sucursalelor centrale uh, trebuie să ia niște măsuri importante. De asemenea, trebuie luate niște măsuri preventive, precum uh, limitarea dimensiunii și complexității instituțiilor financiare. Problema este că aceste mecanisme nu acoperă întotdeauna uh, situațiile de dincolo de granițele naționale și ajungem mereu la aceeași problemă. Nu toate jurisdicțiile au uh, astfel de autorități uh, care emit rezoluții avem un sistem care are încă anumite găuri și avem multe abordări naționale și aceasta este principarea mea uh, problemă. Eu sunt uh, directorul unei instituții uh, Um, multilaterale. Prin urmare, puteți spune de aceea, um, um, că de aceea îmi doresc o abordare multilaterală mai degrabă decât una națională. Însă, în acest moment, riscul abordărilor naționale uh, este cel pe care îl vedem deja în anumite state. Există o anumită presiune politică din partea guvernelor care vor începe să implementeze soluții naționale. Și, din perspectivă națională, poate aceste soluții reprezintă cea mai proastă uh, alternativă din punct de vedere multilateral. cât de departe va ajunge reforma financiară în Europa. Ei bine, deja s-au înregistrat uh, progrese uh, în ceea ce privește cadrul financiar de stabilitate transfrontalier. Uh, există un Consiliu pentru riscul sistemic în Europa, există un Consiliu al supraveghetorilor care promit să facă multe, însă, sincer, eu Uh, rog Consiliul și Parlamentul să ajungă la un acord asupra acestor uh, chestiuni cât se poate de repede. Și aceasta având în vedere faptul că făcând acest lucru, tot uh, va mai trebui să, vor mai trebui să facă față rezoluțiilor, gestionării crizei, mai ales pentru băncile transfrontaliere, cum Mario deja a subliniat foarte bine acest lucru. După părerea mea, și închei aici, E nevoie de un cadru integrat pentru prevenirea uh, crizelor și pentru um, gestionarea lor. E nevoie de rezoluții în acest sens și un accent pus pe producție, dar evident toate acestea trebuie integrate într-un cadru comun. Iar cadrul care ar trebui să includă o autoritate de rezoluție europeană cu mandat și uh, instrumente pentru a face față um, băncilor falimentare transfrontaliere, uh, Uh, ei bine, uh, având acestea în vedere, am putea spune că această chestiune transfrontalieră este extrem uh, de delicată, că pune multe provocări, e adevărat, și ea necesită um, un leadership politic puternic pentru a putea rezista presiunilor naționale și pentru a putea să acționăm la nivelul Uniunii Europene, dar uh, mai mult decât atât uh, și la nivel uh, um, global. Și acum două remarci de încheiere foarte scurte. În ceea ce privește femeiul, clar trebuie să ne îmbunătățim analiza riscurilor pentru sistemul financiar și economic. Trebuie să revizuim și fluxul de capital și trebuie să avem instrumente financiare de finanțare mai versatile și aici se integrează și acea linie flexibilă de creditare de care vă uh, spuneam. Uh, în Asia implicăm, uh, activăm deja cu o anumită inițiativă anume gândită pentru această zonă a lumii, dar mai există strategii și pentru statele europene, unde acționăm împreună cu Comisia Europeană. Nu sunt probleme ca IM, uh, FM, uh, FM, uh, Fondul Monetar Internațional să acționeze împreună cu alte instituții, pentru că vorbim până la urmă de un cadru internațional. Și apoi, ultima mea concluzie, chiar ultima, pentru sectorul financiar, este următoarea. Vreau să repet mesajul meu cheie aici. Fără cooperare internațională nu putem înregistra succese. Prima nevoie a fost pentru o cooperare internațională uh, și asta cred că funcționează bine. Uh, urmează acum colaborare uh, instituțională, internațională, între state. Până acum, uh, cooperarea în acest uh, sens uh, a fost una deosebită, dar poate peste 10-20 de ani ea nu va funcționa la fel de bine. Prin urmare, important ar fi să păstrăm această cooperare între state care s-au confruntat cu aceeași problemă în același moment, care au fost aceleași instrumente și care au acționat în același fel în ceea ce privește gestionarea lichidităților. Iar acum, pentru că eh, criza este oarecum în spatele nostru, chiar dacă nu s-a încheiat în totalitate, ehm, trebuie să știm următoarele. Avem nevoie de eh, construirea unui nou sistem eh, financiar mondial, dar asta nu se poate face ehm, fără cooperare. Și aceasta este ideea cheie. Pot să vă spun exact cum văd eu uh, rolul parlamentelor naționale aici, uh, pot să vă spun cum văd și rolul uh, Parlamentului European și aici aș putea spune că trebuie să faceți față uh, provocării de a crea mecanisme mai bune, însă la nivel internațional. Și trebuie să insistați ca totul să se petreacă la acest nivel mondial. Aceasta este provocarea uh, cu care vă confruntați în acest moment și cred că acesta este uh, timpul potrivit pentru a aborda această chestiune. Această conferință astăzi e locul potrivit pentru a spune că prioritatea este să nu uităm că nu există soluții naționale sau soluții regionale regionale la o criză mondială. Avem nevoie de soluții mondiale. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la ultima noastră prezentare a comisarului Michel Barnier. Însă mai întâi de, Aș dori să le amintesc uh, membrilor parlamentelor naționale că dacă doresc să pună o întrebare după prezentarea comisarului Barnier, ar trebui să spună lucrul acesta uh, chiar de acum, pentru că un membru al secretariatului se deplasează prin sală și uh, va încerca să strângă toate numele oratorilor. Și acum îi urez bun venit comisarului Barnier și și îi dau cuvântul. Merci, euh, cher Sharon Bowles. Mulțumesc, doamnă Sharon Bowles, doamnă președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, domnilor deputați europeni, senatori și deputați naționali. Îmi cer scuze pentru uh, venirea mea târzie și Uh, pentru faptul că va trebui să vă părăsesc. Din păcate, miercuri dimineața, comisia are reuniunea sa săptămânală. Am primit excepțional pe permisiunea președintelui Barroso să părăsesc această reuniune, dar va trebui să mă întorc. Vreau să-mi aduc contribuția la dezbaterea de aici din Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale. Pentru că mi se pare un lucru extrem de util în spiritul și litera tratatului de la Lisabona. Aș dori să transmit lui Mario Draghi, uh, domnului Dominic Strauss-Kahn, să le cer scuze că nu am putut să particip la discursurile lor în totalitate. Ace- aceștia sunt uh, reprezentanți ai instituțiilor financiare mondiale, uh, cei care pregătesc viitoarea, viitoarele regulamente mondiale. În primul rând, o reflecție prealabilă în legătură cu starea în care se află lumea acum. Ieșim dintr-o criză financiară care a fost cea mai violentă din 1929 încoace. Încă nu am ieșit, însă putem avea în vedere o ieșire din criză și o nouă creștere. Nu cred că vom putea ieși din criză așa cum am intrat. Nu va fi posibil acest lucru, nu vom mai avea creșterea pe care o, vom, o aveam creșterea la ieșirea din criză va trebui să aibă o natură diferită, calitativ. Va trebui să avem o dezvoltare mai inteligentă, mai ecologică și mai echitabilă. Natura dezvoltării eh, trebuie să fie discutată și criza mm, trebuie să ne dea învățăminte pentru a evita o nouă criză. De aceea, comisia pe care o reprezint vrea să își dedice energia uh, noilor propuneri, după care cei care dețin responsabilitatea, responsabilitatea politică, șefii de state și de guverne, cei care dețin locuri la G20, Consiliul de Ministri, de asemenea, Parlamentul European, colegislator, trebuie să își să se achite de responsabilitatea lor. Trebuie să construim o nouă creștere și aș face o a, a doua remarcă. În prealabil acest, la da, această nouă creștere. Nu servește la nimic să uh, facem proiecte cum ar fi strategia 2020, să căutăm să construim această nouă creștere dacă trebuie să facem față unei noi crize financiare care ar mătura uh, dintr-o dată toate eforturile noastre. Și de aceea, uh, după cum a spus Dominic strauss hahn trebuie să constituim o nouă ordine la nivel mondial în care să nu mai eh, să fie reglementate piețele financiare și eh, speculare de pe piață. Acum câțiva ani erau unii care credeau eh, în că aceste lucruri vor continua, însă realitatea a fost alta. Avem o foaie de parcurs stabilită de G20 și noi în Europa avem și raportul la rozier în ceea ce privește supravegherea. Deci trebuie să re-reglementăm sistemul în mod inteligent pe baza unui studiu, un studiu de impact riguros, lucru pe care l-am făcut și în Parlamentul European. Trebuie să reglementăm la nivel coordonat, la nivel internațional. Acesta, aceasta este provocarea guvernării. Uh, piața fiind globală, avem nevoie de o reglementare globală. Nu trebuie să avem o cursă în care toată lumea să fie un perdant și nu trebuie nici să supra-reglementăm. Această foaie de parcurs a G20 a trecut prin mai multe negocieri și are cinci faze. În primul rând, supravegherea, un subiect major, supravegherea uh, instituțiilor financiare este cheia de boltă a inițiativei noastre, pentru că întreaga reușită a redresării uh, ține de implementarea raportului domnului de la Rozier. Trebuie să uh, se re uh, introducă încrederea în sistemul financiar, cum putem să detectăm riscurile dacă nu supraveghem variabilele macroeconomice și expunerea globală a actorilor financiari cum putem să evaluăm grupurile financiare internaționale dacă informare, informațiile nu circulă între autoritățile de supraveghere și cum putem să fim credibili la nivel internațional dacă autoritățile de supraveghere naționale nu se coordonează și nu își împărtășesc reacțiile. Este un proces ambițios, însă nu este unul revoluționar Proiectul este unul realist și presupune o voință politică puternică. Aici este momentul adevărului la nivelul șefilor de state și de guverne, la nivelul miniștilor, care trebuie să dea dovadă de această voință politică puternică. Și trebuie să acționăm rapid. Un eșec ar fi foarte grav pentru Europa și un semnal extrem de negativ pentru stabilitatea financiară. am spus-o interlocutorilor din statele membre că Parlamentul European lucrează asupra supravegherii și Consiliul de Miniștri a hotărât în decembrie anul trecut că va trebui să țină cont de plus valoarea Parlamentului European. Și salut aici munca doamnei Pular, a domnului Garcia Margalo, domnului Gigold și domnului Skinner. Această plus valoare a Parlamentului este foarte importantă, însă timpul este scurt dacă vrem să respectăm angajamentul șefului, șefilor de state și de guverne și să avem un sistem de supraveghere până la începutul lui ianuarie 2011. De asemenea, există subiectul capitalului băncilor. Vrem să avem capital mai mult, de calitate mai bună. și să reglementăm riscul. Acestea au fost și angajamentele G20, mai mult capital, mai puțin risc și mai multă securitate. Lucrările în progres al Comitetului de la Basel încearcă să facă băncile mai sigure și mai rezistente în caz de criză. Este un subiect extrem de complex și va trebui găsit uh, punctul de echilibru și noi standarde pentru a calibra în timp aceste reforme și în suprapunerea măsurilor. Nu sunt singur în această căutare și sper că vom găsi acest punct de echilibru. De asemenea, trebuie să ne gândim la impact. Sharon Bowles menționează acest lucru. Deseori, impactul asupra băncilor europene și consultarea care tocmai a început. În al treilea rând, și toate aceste departamente sunt legate, Uh, al treilea departament ține de responsabilitatea instituțiilor financiare. Au existat uh, neajunsuri grave în mecanismul de supraveghere, în mecanismele interne de detectare ale riscurilor întreprinderilor, detectarea riscurilor, uh, au existat lacune și eșecuri grave. De aceea lucrăm pe acest teren al guvernanței întreprinderilor și dincolo de sectorul financiar. Avem nevoie de administratori, de conducători care să fie competenți, prezenți, să aibă experiența și mijloacele și timpul pentru a-și îndeplini sarcina. Este vorba aici și de manager și Uh, de femei care trebuie să fie mai numeroase în aceste instanțe. Trebuie să avem o gestionare mai bună a riscului, să nu se mai neglijeze reguli elementare de gestionare a riscului și trebuie să aplicăm o responsabilizare mai mare a acționarilor, în special în ceea ce privește remunerările variabile. Aceste prime aceste prime nu mai trebuie să incite la riscuri excesive, după cum s-a întâmplat în anii trecuți. Trebuie să aplicăm strict principiile G20, mai multă transparență, un control mai bun și versiuni diferite. Sper că Parlamentul va putea să adopte o a treia revizuire a directivei bancare CRD 3 și aici aș dori să salut proiectul de raport al doamnei McCarthy, de care vom lua notă în mod foarte atent. Am menționat și uh, aspectele din afara sectorului financiar. Există uh, necesitatea de a recompensa performanța și de a sancționa uh, eșecul un al patrulea departament de care se vorbește foarte mult în aceste zile este proiectul de directivă prezentat acum aproape un an de către Comisia Europeană care a lucrat în legătură la reglementarea hedge fundurilor și a capitalului de risc privat. Vorbim aici despre un sector care a avut responsabilitate în criză și uneori mi se pare că este responsabil de cel puțin jumătate din uh, tranzacțiile de pe piață. Este vorba de fondurile de capital de risc privat și de hedge funds. Există așadar un grad foarte ridicat de risc sistemic în acest sector și am propus acum mai mult, aproape un an, un proiect de reglementare a acestui sector, sector conform angajamentelor și foii de parcurs a G20. Avem trei obiective. Să consolidăm supravegherea riscului sistemic, să protejăm mai bine investitorii și să creăm o piață internă pentru gestiunea fondurilor alternative. Acest punct nu este unul ușor. Am decis, Consiliul Spaniol a decis ieri, Consiliul Președinția Spaniolă a decis să își acorde mai mult timp pentru a atinge, la un, atinge un acord mai bun în legătură cu propunerea inițială a Comisiei împreună cu Parlamentul European pentru a ajunge la o supraveghere și Uh, o coordonare mai eficientă a acestui sector. Aici, de asemenea, miniștrii de finanțe și șefii de state și de guverne trebuie să fie hotărâți să pună umărul la aceste angajamente. Aici voi evoca al cincelea departament major, unde am făcut o propunere sub forma unui pachet structural de reformă în luna iunie, și Comisia nu va întârzia să își facă munca. În acest sens este vorba de produsele derivate. Am avut o convorbire recentă cu domnul Gensler din Statele Unite, care uh, înaintează și el înspre supravegherea și controlul produselor derivate, care sunt responsabile de 600 de trilioane de dolari din care 80% nu sunt uh, tranzacții transparente sau controlabile. Trebuie ca această proporție să se schimbe invers. Și aceasta este hotărârea noastră comună, uh, a mea și a supraveghetorului american. Uh, acestea vor fi propuneri care vor fi înaintate de către comisie guvernelor și parlamentului, parlamentelor începând cu luna iunie, care uh, propuneri care vor putea să uh, ne permită să observăm uh, cine uh, ce atribuții are pentru a vedea care sunt uh, operațiunile speculative și ce efect au acestea asupra uh, contractelor pe risc de credit swapurilor prise de credit. Este nevoie, după cum spuneam, de hotărârea șefilor de state și de guverne uh, implicați în G20, de asemenea hotărârea Parlamentului European uh, și susținerea parlamentelor naționale. Închei spunând că susțin apelul la acest demers global pe care l-a uh, uh, evocat directorul femeii, uh, că avem nevoie de reglementare globală, însă Uniunea Europeană, care a introdus un sistem de guvernanță, uh, Uniunea Europeană așadar trebuie să își asume rolul la nivel mondial, fără să îi fie frică de rolul de avangardă pe care îl joacă. Ultima mea observație este de natură mai politică. Orice comisar rămâne om politic. Au existat consecințe ale crizei asupra bugetelor și consecințe economice și sociale. Nu cred că ne putem asuma riscul de a înfrunta o nouă criză ca și cea precedentă, cu toate că alte crize sunt posibile. Avem și o inițiativă în legătură cu prevenirea și uh, gestionarea viitoarelor crize față de cetățeni și de contribuabili, trebuie, avem datoria să acționăm rapid. Dacă nu facem acest lucru, vor exista consecințe bugetare și economice, dar și consecințe politice. Și se vede aici și acolo, deja prin Europa, că apar semnale ale reflexelor naționaliste, protecționiste și uh, ori întoarcerea populismului. Prima victimă a unei noi crize prost gestionate pe plan politic va fi uh, casa politică și piața unică. Și acesta este apelul pe care vreau să îl lansez la o hotărâre politică pentru a implementa foaia noastră de parcurs și pentru a ajunge la o supraveghere eficientă uh, pentru a ieși uh, cu succes din această criză economică. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumim foarte mult. Trecem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Le cer uh, membrilor să fie cât mai conciși cu, puțin, cu putință, pentru că uh, trebuie să primim toate răspunsurile Vom proceda în felul următor. Vom asculta întrebările membrilor naționali de parlamente uh, și a membrilor Parlamentului European. Asta uh, mai întâi de toate și mai apoi vom primi în răspunsurile de la invitații noștri. Să începem cu parlamentele naționale. Domnul Ralf Brinkhaus din Germania este primul pe lista mea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim pentru uh, prezentările foarte bune. Cred că am primit cu toții informații utile. Am trei întrebări. În primul rând, uh, către domnul Barnier, știm cu toții importanța Consiliului pentru Risc. Cum putem să transformăm în acțiuni naționale toate deciziile acestui Consiliu? Acestui Consiliu? În uh, acțiunile instituțiilor financiare și în, instituțiile, și în deciziile uh, Consiliilor de Supraveghere Naționale. Și acum o întrebare către domnul uh, Strauss-Kahn. Puneți accent pe necesitatea unor uh, decizii internaționale. Suntem cu toții optimiști, domnul Barnier cu siguranță este de acord cu noi, că vom crea o, o, un consens la nivel european. Însă, atâta timp cât nu vom ajunge la un consens cu uh, SUA, nu am reușit nimic, pentru că am ajunge doar la arbitraj și uh, că uh, și am ajunge practic la o distrugere a centrelor financiare europeane. europene. Cum reușim să ajungem la o decizie, la o soluție cu Statele Unite ale Americii, cel puțin, nici măcar nu, nu menționez marele centre financiare asiatice. Și a treia întrebare, domnule Strauss-Kahn, dacă v-am înțeles bine, ați spus practic că rolul uh, femeiului se va deplasa în, și înspre monitorizarea riscului. Asta să înțeleg uh, că vedeți femeiul ca un uh, bord internațional de risc sistemic. De asemenea, vă mulțumesc. Ați putea, vă rugăm să repetați prima întrebare? Prima întrebare a fost următoarea. Cu toții înțelegem uh, rolul bordului pentru risc. Cu toții suntem de acord cu uh, deciziile luate de acest uh, Consiliu. Însă cum vor putea fi implementate aceste decizii la nivel național, la nivelul instituțiilor financiare naționale și la nivelul Consiliilor de supraveghere naționale? Lisa Ferreira, următoarea pe listă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vorbesc în calitate de raportor al Parlamentului European privind uh, gestionarea transfrontalieră a crizelor bancare. Contribuțiile dumneavoastră mi s-au părut foarte interesante. V-aș întreba care sunt uh, opiniile dumneavoastră cu privire la următoarele puncte. Care sunt opiniile domnului Draghi și a domnului Strauss-Kahn cu privire la crearea unui uh, fond de soluționare european, un fond care să se adreseze crizelor bancare. Acest, uh, acest fond ar trebui să fie finanțat de industrie în sine, uh, mai degrabă decât de, de către contribuabili. Ideea nu este aceea de a salva toate băncile, ci acest fond ar putea fi folosit pentru un scenariu uh, al așa numitei eutanasii. Cum vedeți interacți, uh, interacțiunea între acest fond și uh, autoritățile relevante? 2. Uh, într-o perioadă de timp rațională, pare a fi imposibilă armonizarea cadrelor juridice și a procedurilor juridice în toate statele membre. Dacă există acțiuni preventive vis-a-vis -vis de o bancă, uh, dacă există anumite uh, elemente care ne identifică, care identifică necesitatea intervenției, ar putea apărea probleme legate de diferențele existente la nivelul cadrelor juridice între statele membre. Asta ar duce la propagarea crizei. Uh, prin urmare, dacă există bănci sistemice, cum am putea rezolva aceste diferențe legate de cadrele juridice diferite? În al treilea rând, coordonarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Am înțeles și apreciez eforturile făcute spre convergență, dar în continuare suntem acuzați de a promova sisteme de reglementare diferite în cele două părți ale Atlanticului. Unii susțin că acestea ar putea duce la arbitraj și la pierderea competitivității și asta din pricina diferitelor presiuni cu care se confruntă băncile, care sunt așteptările pe care le-am putea avea în acest domeniu. În al patrulea rând, ratele de schimb, în special rata de schimb euro-dolar, ce se va întâmpla în acest domeniu? Urmează domnul Günther Stromwol din Austria. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, mai întâi de toate mulțumim pentru cele trei prezentări excelente. Cu siguranță am primit informații foarte interesante. Îi mulțumesc domnului Draghi pentru că um, și-a exprimat îngrijorările legate de noul cadru Basel III. Trebuie să decidem ce vrem de la bănci. Vrem să acorde uh, mai multe credite, vrem să creeze mai mult capital, să, să creeze rezerve mai mari de capital astfel încât să facă față, față crizelor. Însă, după cum spunea domnul Strauss-Kahn, cu cât mai, puț- mai lentă este încercarea noastră de a ajunge la un punct de convergență, cu atât mai dese vor fi planurile naționale. Ar uh, trebui în acest context să răspundem la următoarea întrebare. Care este părerea domnilor uh, cu privire la următoarea situație? O serie de țări uh, impun noi uh, taxe băncile, pentru, tocmai pentru că nu există o convergență atât de necesară la nivel mondial. Udo Bulman și mai apoi vom trece la răspunsuri. Văd că antevorbitorii mei au folosit Germania, așa că, Germania, așa că voi uh, vorbi și eu în germană. Am o singură întrebare, o singură întrebare care se va referi exact la tema pe care a pus-o în discuție colegul meu din Germania. Ne aflăm într-o perioadă de ambiție legislativă la nivel uh, de Uniune Europeană, însă și în SUA există aceeași ambiție. Uh, sunt într totul de acord cu uh, comisarul Barnier în momentul în care domnia sa descrie um, contextul crizei și uh, amplitudinea sa. Mă întreb dacă această criză ne mai poate uh, impulsiona să luăm decizii legislative hotărâte. S-ar putea să, să fim atât de pesimiști în momentul de față încât să nu, să nu mai putem face lucrul acesta. Însă, în mod evident, avem nevoie de răspunsuri solide atât în Uniunea Europeană cât și în SUA și uh, în SUA uh, legislatorii sunt uh, acuzați practic tocmai pentru ambiția pe care o au uh, vis-a-vis de reglementarea instrumentelor derivate financiare, se spune că nu trebuie să, să uh, distrugă spațiul competi- competițional. Același lucru îl auzim și în uh, Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană ne temem de competiția mult mai puternică din SUA și astfel avem un fel de asimetrie care va duce poate la o uh, Uh, la o scădere a intensității deciziilor noastre legislative. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, în funcția dumneavoastră de actor cheie în instituții financiare internaționale, în uh, rolul dumneavoastră de excelent cunoscător al scenariului, ce putem face împreună, astfel încât regimile pe care trebuie să le găsim să fie uh, democratice și să contribuie la crearea unui, uh, unei sinergii între sistemul financiar din Statele Unite ale Americii și cel din Europa, astfel încât acest sistem creat să aibă într-adevăr o șansă durabilă. Domnule Draghi, doriți să răspundeți primul? Vă mulțumesc. Mai întâi de toate un răspuns la prima întrebare. Aș putea o reformula care este practic uh, eficiența previzibilă a Consiliului de Risc în Europa. Este de prevăzut că acest Consiliu va promova o serie de recomandări. Unele dintre ele vor fi făcute publice. Acest uh, consiliu se dorește a fi un, uh, un organism care să exercite presiune în domeniu. Însă să vă spun uh, de ce, după părerea mea, acest organism va fi unul foarte eficient. Bineînțeles, în timp. Cred că pot uh, vorbi uh, de propria mea experiență cu Consiliul pentru Stabilitate Financiară. Acest Consiliu creează uh, reguli, exercită presiune în domeniu, însă FMI-ul se ocupă de supraveghere și autoritățile naționale se ocupă de implementare. Prin urmare, de ce oare unii spun că acest Consiliu pentru Stabilitate Financiară a avut succes? Uh, Totul se datorează componenței sale. În acest Consiliu pentru Risc pe care îl vom avea în Europa, vom avea mai mult sau mai puțin același tip de compoz- componență ca și în Consiliul pentru Stabilitate Financiară. Consiliul pentru risc va fi creat din oameni sau va, se va compune din oameni care vor discuta regulile și își vor asuma responsabilitatea implementării sale. Așadar, avem două roluri acordate acelorași persoane și astfel organismul pe ansamblu va avea o putere mai mare. Prin urmare, sunt, uh, sunt optimist Consider că acest uh, Consiliu pentru Risc va merge mai departe decât uh, ceea ce ne dorim în momentul de față, decât toate funcțiile pe care le discutăm în momentul de față. În ceea ce privește coordonarea cu Statele Unite ale, ale Americii, există un comentariu general și unul uh, cât, de, cât se poate de specific. Cel general mai întâi de toate. Uh, nu trebuie să accentuăm prea mult această potențială lipsă de coordonare. Și asta din două motive. Pe de o parte, unele dintre propunerile care au apărut uh, în cursul dezbaterii americane în ultimele luni au fost, de fapt, elemente care s-au discutat la nivelul Consiliului pentru Stabilitate Financiară. În momentul în care spuneam că nu avem o soluție perfectă pentru toate situațiile, pentru toate jurisdicțiile, în uh, ceea ce privește problema legată de instituțiile financiare prea mari pentru a fi lăsate să eșueze, tocmai la, la asta mă refeream. Există situații în Statele Unite ale Americii în care americanii uh, consideră că cea mai bună măsură de a de a se soluționa această problemă a instituțiilor mari bancare este aceea de a le împărți în partea lor comercială și cea care se bazează pe investiții însă asta ar presupune niște, cerinții, niște cerințe mult mai mari în registrele uh, comerciale și în toate celelalte uh, registre. De fapt, aceasta este o prevedere care se discută deja în uh, relație cu Basel II. Prin urmare, vedeți că obiectivele sunt aceleași de cele două părți ale Atlanticului. Uh, Într-adevăr, s-ar putea ca mecanismele să fie diferite în cele două părți, însă obiectivele sunt aceleași. Practic, acesta este un domeniu în care regulile nici măcar nu trebuie să fie aceleași, aceleași la nivel mondial. Însă, în ceea ce privește regulamentele privind capitalul și lichiditățile, avem nevoie de regulamente identice. Și aici, domnule Bullman. Mai există o, o, un domeniu în care avem nevoie de armonizare um, maximă pentru a avea rezultate maxime și anume în domeniul reformării instrumentelor financiare derivate. Avem nevoie de aceste regulamente identice pentru că altfel arbitrajul ar fi de neevitat. Uh, dacă nu am avea aceste reguli identice, practic toate eforturile noastre de până acum ar fi fost lipsite de sens. Și acum să trec la întrebările celui de-al doilea orator. Fondul de relansare european. Este evident că oricare este mecanismul de uh, de soluționare pe care le avem, acesta ar trebui să poată finanța criza, în timp ce criza este practic deja uh, în curs de a fi uh, uh, rezolvată la nivel de, de instituție financiară. Există diferite precedente în Europa în care astfel de fonduri mult mai mici au fost uh, finanțate de către industria bancară, de către sectorul bancar. Prin urmare, nu văd de ce sectorul bancar nu ar fi implicat și în crearea acestui fond. Însă în ultimul an și jumătate discutăm despre cre- uh, creșterea cererilor de capital, uh, discutăm despre impozitarea băncilor, etc. Însă să ne amintim faptul că unii și aceiași vor plăti pentru toate acestea. Trebuie să ne gândim la impactul tuturor acestor uh, reglementări. Și odată ce evaluăm ansamblul uh, reglementărilor, ne vom da seama ce este fezabil și ce nu. Nu am niciun fel de prejudecăți legate de această discuție, pentru că, după părerea mea, discuția în sine și reglementările în sine sunt necesare, însă trebuie să ne gândim permanent la imaginea de ansamblu a sectorului bancar. Este greu să armonizăm uh, procedurile legale, juridice în toate juridi, uh, jurisdicțiile. Nici măcar nu știu uh, dacă statele membre ale Uniunii Europene au cadre juridice diferite în ceea ce privește sistemul bancar. Ar trebui să mă informez mai mult înainte de a face o asemenea afirmație. Însă, ce mi se pare că ar trebui să fie armonizat este următorul lucru. Nu trebuie să armonizăm întreaga legislație bancară, care are deja o istorie de 200-300 de ani. Acest lucru ar fi mult prea dificil. Trebuie să armonizăm mici segmente, segmente care ar putea fi afectate în cazul unei crize uh, bancare. Mă refer la uh, colaterale, spre exemplu. Uh, toate acestea sunt diferite în diferitele state este o problemă bine definită pe care am putea să o eliminăm, după părerea mea. Dacă nu facem lucrul acesta cât mai rapid cu putință și acum, uh, practic, sunt în as- asentimentul lui uh, Dominic Strauss-Kahn, presiunea de a simplifica lucrurile într-o jurisdicție, presiunea înspre subsidiaritate, va deveni din ce în ce mai mare. Pentru că legislatorii sunt absolut convins nu își doresc uh, eșecul unor instituții, eșec pe care nu-l pot uh, gestiona. Da, mi se cere să, să fiu mai rapid. Cred, de fapt, că am răspuns deja tuturor întrebărilor. În ceea ce privește SUA versus Uniunea Europeană. În UE, cred că trebuie să facem aceste modificări uh, de reglementare. Ne dorim ca băncile noastre să fie mai bine capitalizate, creditele oferite să fie de mai mare calitate, uh, de asemenea sistemele de compensare să fie mai bune, etc. Toate acestea sunt de dorit, însă nu sunt uh, singurele lucruri de care avem nevoie. Statele Unite ale Americii ne-au oferit un impuls extraordinar în acest proces de reformare. Ei înșiși se află acum într-un proces de reformare. Nu au renunțat la reformarea sistemului uh, bancar. Uh, toate propunerile legislative discutate în Congres vin din partea administrației. Vom vedea ce se va întâmpla anul viitor și anul acesta în Statele Unite ale Americii îns, și uh, poate ne vom alinia într-o oarecare măsură reglementărilor americane. Însă reglementările la nivel european sunt necesare în primul și în primul rând pentru noi. Sunt sigură că vor mai exista și alte oportunități. Domnule Strauss-Kahn, dacă doriți să răspundeți și dumneavoastră. Îmi cer scuze, voi răspunde în engleză. Just one point to what uh, uh, Mario said about... Mă refer uh, la un aspect menționat de Mario în legătură cu Statele Unite și Europa. Ei bine, un punct se leagă de mai mult capital, capital de calitate mai bună și Mario avea dreptate aici. Însă, trebuie să luăm în considerare două aspecte aici. Unul uh, vizează uh, riscul instituțiilor sistemice, care uneori nu ține numai de dimensiune, ci și de diversificarea riscurilor asumate de aceste instituții. Poate e mai bine să existe mai multe instituții un pic mai mici care să uh, fie mai puțin diversificate din perspectiva riscului decât să existe o instituție mare cu risc diversificat. Uh, o a doua chestiune la care v-ați referit mulți dintre dumneavoastră este următoarea. N-ar trebui să ne păcălim că în legătură cu structura industriei din Statele Unite, Europa și Japonia. Această structură nu este similară, prin urmare ea nu are aceleași consecințe și nici același efect asupra concurenței. De aceea, o soluție globală pe care o susțin eu nu înseamnă să avem exact aceeași regulă peste tot, pentru că atunci unii vor fi avantajat în comparație cu alții. Atunci când vorbim despre volumul de capital necesar, mai ales în legătură cu aceste uh, subiecte, uh, se nasc uh, dezbateri intense între americani și europeni. Consiliul uh, de supraveghere financiară este deja o mare um, instituție de supraveghere, uh, la fel și uh, FMI-ul. Principalul nostru rol este exact acesta, de supraveghere. FMI-ul a fost creat pentru a uh, aduna la un loc reglementatorii pentru a defini noi regulamente de care avem nevoie. Avem nevoie de noi orientări care să fie puse în aplicare. Uh, și după aceea uh, ne asigurăm uh, că aceste norme sunt uh, corect puse în aplicare. După aceea analizăm anumite riscuri care ar putea deriva din măsurile deja implementate. Deci, practic, instituția se axează pe supraveghere, dar pe lângă aceasta mai există și componenta de finanțare, e adevărat. Și dacă avansez în întrebarea dumneavoastră, e adevărat că până acum Uh, supravegherea a fost înțeleasă de FMI până în acest moment ca fiind o macro-supraveghere. Uh, FMI-ul este probabil o instituție uh, singulară care se axează pe componentele macroeconomice, dar și pe partea financiară. Și prin asta se înțelege că uh, femeiul prin mandatul său trebuie să își extindă aria de supraveghere. Uh, doamna Ferreira mi-a adresat o întrebare în legătură cu uh, Fondul European de Intervenție în caz de criză care să echilibreze sectorul economic și financiar. Eu nu știu exact cum ar funcționa o astfel de idee. Haideți să ne imaginăm că peste 5 ani sau peste 2 sau peste 10, mă rog, la un moment în viitor, um, crizele nu vor uh, mai uh, fi ca cea uh, pe care am traversat-o, ci vor fi poate similare cu aceasta. Poate vor mai apărea, poate nu. Însă ar trebui să fim prea optimiști să considerăm că vom putea evita orice fel de criză în viitor. Sentimentul meu este că va fi extrem de greu pentru parlamentele naționale să uh, folosească bani pentru a salva bănci, iar industria nu va permite acest lucru. Se va spune am făcut-o odată, ați venit și ne-a spus că criza este atât de mare încât trebuie să folosim banii contribuabililor pentru a ieși din criză. Da, am făcut acest lucru, dar nu cred că o mai facem încă o dată. Acest lucru uh, reiese și din comportamentul sistemului bancar de uh, astăzi. Deci posibilitatea unei crize se păstrează și pentru viitor și cred că va fi uh, greu să recurgem din nou la contribuabili. Și asta înseamnă că va trebui să creăm uh, ceva care să ne permită să avem niște resurse pentru a face față unei crize reglementările sunt bune pentru că limitează riscurile, dar, însă, um, dar încă aceste riscuri există, prin urmare trebuie să găsim o soluție de finanțare. Dar putea să existe o contribuție din partea sectorului financiar uh, însuși. G20 s-a angajat ca pentru aprilie anul viitor să prezintă o soluție în acest uh, sens, care să includă și elemente uh, financiare, care să ofere practic o soluție. Dar nu toată lumea are în minte exact aceleași obiective. Dacă uh, dorim, practic, niște pârghii care să ne ajute la susținerea dezvoltării, sigur că da, n-am nimic împotrivă. Dar asta e ceva diferit în raport cu o taxă care um, presupune formarea unor resurse pentru a acoperi sectorul financiar în cazul unei noi uh, crize. Până la urmă, trebuie să hotărâm ce dorim. Dorim o pârghie mai mare care să uh, ne acopere mai multe sectoare sau uh, o taxă. Oricum, acest raport va fi gata în aprilie și uh, vom încerca să vedem care ar fi avantajele și dezavantajele fiecărei soluții, după care să facem niște propuneri concrete. În ceea ce privește uh, dolarul și euro, uh, ei bine, mereu e dificil să faci uh, previziuni. Previziunile sunt uh, dificile, mai ales uh, când vorbim despre viitor, cum spunea un faimos rege. Prin urmare, ce putem spune e ceea ce am afirmat și anterior, și anume că anumite uh, valori, uh, uh, anumite monede se află sub valoarea normală, de exemplu în Asia, dar cred că până la urmă situația se va schimba și trebuie să reținem următorul lucru. Evident, asta va ajuta lucrurile, când spunem că o monedă este subapreciată, în momentul în care ea se uh, apreciază, clar se rezolvă anumite probleme cu care ne confruntăm. Însă ar fi greu să, uh, și greșit să uh, considerăm că toate problemele noastre se vor rezolva prin manipularea valorii monedei sau monedelor. Nu putem evita să ne facem și noi temele de casă legate de eficiența pieței muncii, de concurență, eforturile din cercetare și așa mai departe. Moneda reprezintă, e adevărat, o parte a povestei, dar nu o parte a poveștii, dar nu întreaga poveste. Domnule Pullman, pot privi întrebarea dumneavoastră din două unghiuri de vedere. Clar, întrebați, vom face ceva sau nu? Dar, cum spuneam și anterior, ne aflăm la finalul unei perioade în care am făcut uh, uh extrem de multe lucruri uh, împreună, mai multe ca oricând uh, altă dată. Au existat anumite uh, politici uh, care au funcționat timp de decade, femeiul se află la originea unei solicitări pentru uh, niște stimulente, fapt care a fost perceput ca fiind bizar pentru că o astfel de instituție cere măsuri de intervenție. Însă am asistat uh, la o intervenție publică uh, istorică în uh, sectorul uh, financiar. Și eu mă întreb, oare sectorul financiar va face ceva sau nu? Însă, pe de altă parte, haideți să nu fim nici foarte pesimiști. Nu există guvernanță mondială în acest moment, G20 nu reprezintă o guvernanță mondială, nici n-ar trebui să fie o astfel de guvernanță. Însă s-ar putea întâmpla ca liderii, la un anumit moment, să vină cu o decizie consecventă legată de un fond public pentru a evita uh, o cădere economică. S-ar putea așadar să fim puțin optimiști atunci când ne gândim la faptul că ultimii doi ani ne-au învățat o lecție, și anume piețele sunt uh, în regulă, trebuie reglementate, e adevărat, mai bine, însă e nevoie uh, de o astfel de criză pentru ca națiunile și parlamentele să poată ajunge să facă exact ce au făcut. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cred că vom mai aduna câteva întrebări uh, acum și sperăm că veți mai primi și dumneavoastră câte 10 minute, domnilor experți, pentru a răspunde la uh, întrebări. Mm, domnul Mario Baldassari din Italia urmează acum. Um, um, um, Însă vă rog să fiți uh, succint. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să exprim mulțumirile pentru uh, domnul Draghi și pentru domnul Strauss-Kahn, nu doar pentru uh, discursurile de dimineață extrem de interesante, ci și pentru faptul că au uh, rămas alături de noi mai mult decât durata discursului dumnealor, nu așa cum au făcut experții prezenți ieri. Aș dori să uh, adresez două întrebări uh, directe. Prima se leagă de arhitectura financiară internațională, iar cea de-a doua se leagă de uh, rolul Europei. Vedem că se fac eforturi pentru a veni cu o nouă arhitectură financiară internațională, fapt care este absolut necesar peste tot în lume. Însă, încă nu mi este clar cine va fi uh, entitatea care va construi uh, acest uh, cadru și cine va fi entitatea care va fi posesoarea acestui cadru odată ce el va fi pus în aplicare. Există un dezechilibru în lume acum, mai ales între Statele Unite și China, iar lipsa reglementării și uh, speculațiile ne-au adus uh, practic uh, în această criză. Există o lipsa guvernanței care ne-a adus în acest moment. Prin urmare, în ceea ce privește arhitectura financiară internațională, cred că trebuie să ne gândim la uh, cum va arăta viitoarea criză și uh, ar trebui așadar să încercăm să reechilibrăm uh, balanța, mai ales în ceea ce privește acest dezechilibru internațional. Și, până la urmă, am creat uh, un fel de monstru al uh, pieței. Acesta nu este neapărat un eșec al pieței, ci mai degrabă un eșec al statelor și monstrul lui Frankenstein a fost uh, creat pentru că am interpretat uh, globalizarea ca o libertate de a comercializa bunuri și servicii prin OMC, uh, cu bunuri și servicii care circulă extrem de liber, dar cu prețuri decise pe baza unor decizii politice luate la Beijing. Și asta pe baza faptului că moneda uh, Chinei uh, este devalorizată în raport cu dolarul. Așadar, monstrul lui uh, Frankenstein trebuie eliminat și asta practic se află în centrul subiectului. China, India și alte state asiatice trebuie implicate la rândul lor. Însă, în acest moment, ele sunt angajate în comerț liber, însă stabilind ele însele prețul. La nivel internațional avem nevoie de o nouă uh, formă de guvernanță care va uh, începe uh, de la un nou Woods. Trebuie însă să vedem exact ce avem uh, de făcut și să vedem cine va oferi materialul de construcție, dacă putem să ne explicăm așa, cine va uh, construi acest cadru și cine îl va deține după aceea. Evident, uh, Europa poate să joace un rol pertinent în acest proces, însă deocamdată poziția sa este una slabă. Există o dificultate instituțională în Europa care, cred eu, a reșit uh, foarte clar din uh, această discuție. un uh, schimb de opinii cu parlamentele naționale și Parlamentul European a reprezentat o oportunitate pentru a uh, schimba uh, opinii. Și în acest sens uh, putem să ne gândim, să discutăm aici situația din Statele Unite sau situația din Italia. Italia deocamdată elaborează un studiu în legătură cu supravegherea în uh, Europa. Um, acest studiu va fi înaintat de guvernul și Parlamentul italian și cred că ar fi interesant uh, și pentru alții să afle ce conține acest uh, studiu. Iar ultima um, ultima schemă de studiu a arătat clar faptul că avem nevoie de o rezolvare a acestor um, chestiuni. Cel puțin aceasta este părerea Senatului italian. Dacă există un um, consiliu uh, care va fi numit la nivel european, dacă vom avea o politică care nu reprezintă produsul final al Parlamentului și Consiliului care acționează împreună, ci um, care va fi produsul acestui Consiliu European de supraveghere, atunci, practic, vom interfera în procesul de luare a deciziilor de către instituții. Ori, în Italia există acest sentiment pregnant că, de fapt, asistăm la o disoluție o dizolvare uh, înceată a acestor organisme independente. Și uh, domnul Draghi spunea că trebuie să ne asigurăm că există un rol de supraveghere clar uh, și că există de asemenea posibilitatea de a da avertismente și de a aplica uh, sancțiuni. iar Parlamentul European și guvernanța europeană trebuie să reprezinte un punct de reper în acest sens. Și acum încă un ultim comentariu, domnule președinte. Dacă ne gândim la calendarul european și internațional, e bine, ne dăm seama că acesta trebuie să ia în considerare funcționarea uh, politicii. Și mă tem că timpul va face ca tensiunile să se uh, acumuleze și noi nu vom reuși în acest uh, timp să punem uh, la punct instituțiile și măsurile care trebuie să funcționeze pentru a ne scoate din această criză. Prin urmare, măsurile ar trebui să se concretizeze destul de repede. Și am putea spune că, până la urmă, suntem pe cale de a reamorsa resortul care a fost la baza, care a declanșat uh, criza anterioară. Calendarul crizei și tensiunilor uh, nu uh, corespunde unul cu celălalt. Noi trebuie să vorbim despre o punere în uh, funcțiune a instituțiilor europene în acest sens. Asta se face într-un anume interval, ori acest interval nu ne permite să luptăm cu elementele care ar putea uh, declanșa o nouă criză la nivel internațional. Mulțumesc! nu vă mai permite nimănui uh, să vorbească atât de mult. Am un buton care oprește microfonul vorbitorului și de acum voi apela la el. Pascal Canva e pe listă următorul nostru vorbitor. Voi încerca să fiu succint pentru a da timp colegilor mei. O, o întrebare pentru domnul Strauss-Kahn. Ați vorbit despre rata de inflație optimă care a dus la o reacție clară din partea Băncii Centrale Europene. Banca Centrală Europeană a reacționat astăzi. V-aș întreba dacă ați putea să uh, elaborați puțin viziunea dumneavoastră și răspunsul pe care îl veți da băncii centrale europene. Domnule Draghi, nu ați spus nimic despre paradisurile fiscale. Vreți să promovați un sistem financiar internațional integrat, însă acesta nu poate să existe și să fie supravegheat dacă există găuri negre în interiorul acestui sistem. Astăzi există anumite acorduri în, în cadrul OECD care nu schimbă nimica în practică. Dacă vorbești cu bancherii, cu consilierii juridici, toți îți spun că nu se schimbă nimic. Care sunt propunerile dumneavoastră concrete pentru a schimba situația paradisurilor fiscale? Vă mulțumesc. Doamna baroneasă Cohen, din partea Regatului Unit. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt președintă a Comisiei Camerei Lorzilor, care scrie rapoarte în legătură cu regulamentele propuse de Parlamentul European și există un raport uh, în legătură cu propunerea preliminară pentru produsele derivate din martie, pentru că împărtășesc uh, opinia domnului Draghi în legătură cu swapurile pe disc de credit. Și um, mă bucur că ne consultăm cu Statele Unite în acest sens. În toate aceste rapoarte ajungem să recomandăm să conformăm soluțiile europene la cele globale. Pentru că Altfel se va ajunge la uh, arbitraj periculos și la instabilitate financiară, însă dacă zona europeană este prea restrictivă, eu sunt dintr-o țară care trăiește în urma serviciilor financiare și o țară în care odată ce o directivă este adoptată, aceasta funcționează. Deci este foarte important ca legislația să fie corectă, pentru că orice pierdere pentru noi este o pierdere și pentru Europa în termeni financiari. Deci am o întrebare destul de dificilă pe care uh, aș vrea să o pun și domnului Draghi și domnului Strauss-Kahn. Când vor fi convenite aceste soluții globale pentru a putea subscrie lor în cazul derivatelor? După cum Uh, ați spus, vrem să fim în avangardă, dar propunerea Comisiei pentru produsele derivate nu s-ar putea să nu corespundă cu viziunea globală. Aveți vreo idee în legătură cu uh, ora la care vom avea o soluție globală la care să ne adaptăm răspunsul european și ce putem face în acest sens? Urmează doamna Ani Podimata. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, voi vorbi în limba greacă pentru că vreau să vorbesc cât mai corect. Vă mulțumesc. Uh, voi vorbi, după cum a spus, după cum a vorbit domnul Odo Bulman. Avem foarte multe discuții în Europa și în lume astăzi în legătură cu măsura în care uh, semnele de redresare ale Uniunii Europene sunt stabile și fiabile. Se pare că încă nu s-au analizat aceste semnale suficient, nu am văzut motivele crizei mondiale care a început cu sectorul bursier financiar american și care s-a extins într-o criză economică și socială. Domnule Strauss-Kahn, ați, cere, ați cerut colegilor noștri să nu fie foarte pesimiști și să nu subevalueze coordonarea care a existat la nivel mondial pentru a face față acestei crize. Bineînțeles că mai rămâne o realitate, această coordonare eficace are, a avut un caracter represiv și dacă Parlamentul European se întreabă dacă discuțiile care sunt în curs de ambele părți ale Atlanticului Uh, în legătură cu arhitectura noului sistem financiar, uh, în legătură cu o reglementare și supraveghere mai bună, uh, ne întrebăm dacă aceste discuții au ținut cont de motivele reale ale crizei și dacă propunerile merg în paralel, propuneri care să permită ca această criză să nu se întâmple din nou în viitor. Ați spus că avem nevoie de o mai bună reglementare a piețelor, însă vrem să știm dacă avem nevoie de o mai bună reglementare sau poate de un alt echilibru. Cred că asta putem să învățăm din criză, că avem nevoie de un echilibru mai bun între piață și politică. Acum câteva zile, un articol din Financial Times, care nu este un ziar comunism sau, comunist sau socialist, era un articol care spunea că trebuie să ne supunem politicilor. La Parlament avem impresia că discutăm revizuirea arhitecturii mondiale ale, a sistemului financiar, însă acest lucru nu este suficient de ambițios pentru a evita asemenea crize în viitor. Aș dori comentariile dumneavoastră în acest sens. Al doilea aspect, piața de produse derivate. Domnul Draghi a vorbit despre acest lucru și, de asemenea, piața uh, produselor derivate și swapurilor pe risc de credit, credeți că acestea au agravat situația Greciei și ce, trebuie, ce fel de reguli trebuie să introducem la nivel european în legătură cu acest tip de produse derivate? și legătura lor cu obligațiunile naționale. Închei acum, doamnă președinte. Domnul Strauss-Kahn, dat fiind că nu avem foarte des ocazia să vă avem um, aici, uh, vreau să vă mai întreb un lucru. Știți că uh, discutăm acum în legătură cu crearea unui fond monetar european. Eu cred că ar fi interesant pentru colegii noștri să uh, afle opinia dumneavoastră în acest sens? Ar fi nevoie să creăm un asemenea organism? Pentru ca statele din zona euro cu dificultăți bugetare să poată să fie ajutate? Credeți că ar exista o anumită încălecare între acest fond și instituția dumneavoastră? Și închei, doamnă președinte, acum doar 20 de secunde. Îmi pare rău, nu mai aveți timp. I'm, I'm, I'm very sorry. Îmi pare foarte rău. But you're a member of this par- Sunteți membru acestui parlament și înțelegeți uh, constrângerile de timp. Membrii parlamentelor naționale nu cunosc atât de bine aceste constrângeri. Îmi pare rău că trebuie să fiu uh, strictă, însă mai există foarte multe intervenții. Trecem acum la doamna Monica Green din Suedia. Tack så mycket. Tack för ordet. Vi i Sverige har ju hittills... Noi eh, în eh, Suedia am reușit să gestionăm eh, relativ bine criza până în momentul de față, chiar dacă rata șomajului este mult prea mare. Însă, pe ansamblu, ne-am descurcat bine. La început uh, situația a fost dificilă, am reușit însă să redresăm economia, am creat uh, autorități de supraveghere, am uh, reușit să obținem surplusuri. Am învățat bine, ne-am învățat bine lecția în anii 90. Însă a mai existat un factor suplimentar, și anume, foarte rapid am reușit să integrăm mult mai bine femeile pe piața muncii le-am oferit condiții echitabile și tocmai astfel am reușit să, des- să depășim criza. Și astfel observăm cât de importantă este piața muncii în redresarea economică. Trebuie să învățăm următoarele lucruri. În primul și în primul rând, e nevoie de o reglementare financiară, financiară sau uh, sectoare financiare foarte solide și avem de asemenea nevoie de supraveghere pentru a putea financiară pentru a gestiona crizele. În al doilea rând, avem nevoie de uh, stabilirea drept obiectiv a ocupării, uh, a obținerii unei înalte rate de ocupare a forței de muncă. Uh, locurile de muncă create trebuie să fie foarte bune, de mare calitate, nu avem nevoie de o spirală a salariilor în țările noastre, avem nevoie de locuri de muncă bune și multe. Piața comună este importantă, însă niciodată angajații nu trebuie să fie discriminați angajații trebuie să primească o sumă echitabilă în toate uh, regiunile. Și în al treilea rând avem dimensiunea socială, cel puțin la fel de importantă uh, ca și toate celelalte elemente ale economici, uh, economiei, pentru că oamenii care au încredere uh, au suficientă încredere în ei, astfel încât să devină un motor al uh, economiei, reușind astfel să uh, scoată din criză un, uh, un stat. Și asta vreau să spun în, nume de, în numele socialiștilor din Suedia. Vă mulțumesc. Filip Lambert. Filip Lambert, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare pentru fiecare vorbitor. În primul rând, pentru domnul Strauss-Kahn. Atunci când vorbim despre dezechilibrele macroeconomice, ne referim la deficitul de cont curent sau deficitul bugetar ce se întâmplă cu dezechilibre venitului care apar în economii mature din uh, vestul Europei și în America de Nord. Credeți că disparitățile de venituri și în special numărul în creștere de săraci care lucrează uh, un factor al crizei sau un efect al crizei? Noi suntem de prima părere am dori însă opinia dumneavoastră. Și pentru domnul Draghi, nu sunt economist, sunt inginer și gândesc simplu. Dacă com- fac uh, comerț cu cineva, pot să uh, mă asigur împotriva uh, neplății din partea creditorului meu. De ce am nevoie de swap-uri pe risc de credit și de ce, dacă nu avem nevoie de ele, de ce le permitem? Poate că eu gândesc prea simplu, dar aș dori o explicație în acest sens. Vă mulțumesc că voi continua cu întrebările. Urmează uh, domnul Sismeve din uh, Olanda. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să continui în aceeași linie cu întrebările care au fost puse în legătură cu ideea europeană a unui fond monetar european? Întrebarea pe care tocmai ați întrerupt-o din partea colegei din Parlamentul European. Aș dori să rog pe domnul Strauss-Kahn să spună uh, ceva mai multe pe acest subiect. Dacă Europa va înființa un asemenea fond european cu uh, cunoașterea și personalul femeiului, ce părere aveți uh, de acest lucru. Nu credeți că avem un, o instituție foarte bună în femei deja care joacă acest rol de a, și de aceea ar trebui să rămână la nivel european pentru a acorda acest tip de asistență. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre importanța leadership politic și leadership în general pentru a rezolva asemenea probleme. Uh, eu aș dori de la dumneavoastră nu o uh, evaluare politică, ci una a unui expert. Uh, cum vede femeiul calitatea sistemului de la puzzle și cum afectează capacitatea comisiei de a gestiona această capacitate. Din câte știu eu, cred că există riscuri, există riscul ca intențiile să fie bune, dar atunci când va veni vremea să acționăm, ca riscurile să fie mai preponderente decât bunele intenții. Și a doua întrebare, în momentul actual, la, există, ne gândim la viitorul uh, sectorului financiar, la scara și nivelul de control care poate fi exerța, exercitată asupra băncilor. Însă există uh, fenomenul uh, instituțiilor prea mari pentru a eșua și instituțiilor prea mari pentru a putea fi ajutate. După cum a spus președintele Obama, trebuie să avem un fel de sistem fără să ne întoarcem la vestul sălbatic. Cred că dimensiunea băncii trebuie să fie relativă cu cea a statului în care este localizată banca. O bancă mare în Olanda este una mică în Germania. Sunteți de acord că acest tip de gândire poate să fie destul de dăunător pentru funcționarea piețelor europene, în special pentru că statele mici au bănci mai mici și Uh, economiile de scară vor fi mai puțin competitive și, uh, în consecință, vor fi eliminate de pe, de pe piață. Aș dori un răspuns în acest sens. Vă mulțumesc. Urmează domnul Robert Goebbels. Mulțumesc, doamnă președinte. Dominic Strauss-Kahn ne-a tras corespunzător atenția că există că nu, situația nu este aceeași de o parte și de alta a Atlanticului. Industria europeană se finanțează în două treimi, în, pro, în proporție de două treimi din credit bancar și în America în totalitate. Aș dori să întreb dacă care sunt care sunt speranțele pe care cei doi vorbitori le pun în negocierile de la Basel dacă acestea pot să ajungă la un rezultat de succes în acest moment. Din câte cunosc eu, uh, sistemul Basel II nu a fost încă executat de către americani și se vorbește deja de Basel III, care include doar obligații pentru bănci, băncile europene și cu eventuale distorsiuni de concurență, după cum a spus domnul Strauss-Kahn. Ultima remarcă, ce se adresează lui Michel Barnier, care din păcate nu mai este aici, uh, a pledat pentru o creștere mai verde, mai ecologică, mai justă, mai echitabilă. Știu că este la modă să ceri o creștere mai ecologică și cele mai bune estimări ne prezic 2 milioane de uh, locuri de muncă în domenii ecologice până în 2020, în timp ce numărul șomerilor din Europa este mult mai mare. Aș dori să avem mai multă creștere, o creștere mai justă și mai echitabilă. Acest lucru nu înseamnă mare lucru. Problema nu este creșterea mai justă și mai echitabilă, problema este distribuirea uh, fructelor acestor, acestei creșteri, care distribuire nu este echitabilă în sine. Vă mulțumesc. Cred că voi da din nou cuvântul oratorilor noștri pentru câteva răspunsuri. Mai avem cât 8 persoane care doresc să intervină, așa încât vă rog să uh, fiți pe cât de succinți posibil pentru a avea și o ultimă rundă de intervenții. Domnule Draghi, aveți cuvântul dumneavoastră. Uh, Madam Chair, uh... You can't have both ways. Doamnă președinte, nu putem avea multe întrebări și mai apoi acorda celor care trebuie să răspundă puțin timp la, la dispoziție. Vă rog frumos să mă iertați. Dar uh, să trecem la prima parte din prima întrebare. Care este forma arhitecturală financiară care va rezulta la finele procesului? Uh, Unii menționau la început această diviziune a muncii pe care am reușit să o punem pe picioare alături de Dominic. Uh, Consiliul pentru Stabilitate Financiară creează regulile, regulile femeiul uh, supraveghează și mai apoi autoritățile naționale implementează. Asta este o parte a arhitecturii. A doua parte a arhitecturii se referă la, spre exemplu, uh, Comitetul PAS, Basel în uh, sistemul bancar, în, sistemul asigurărilor există un alt uh, comitet. Este vorba astfel de toate, toate agențiile și organismele care reglementează diferitele sectoare. Acestea se reunesc practic la mon- un moment dat la nivel mondial. Cei de la G20 au spus că totul e bine, dar aceste organisme care stabilesc standardele trebuie să fie oarecum reglementate și supravegheate de Consiliul pentru Securitate Financiară, un lucru foarte, uh, foarte bun. Uh, și aceasta este una dintre marile noastre preocupări în ultima vreme. Aceasta este o arhitectură pe care o avem în momentul de față, o arhitectură care se va rafina în timp. Uh, și cam atât uh, cu privire la piețele financiare. Uh, Dominic cu siguranță va reuși să vă dea mai multe detalii cu privire la arhitectura de supraveghere financiară. Și acum să vă spun uh, ce se întâmplă cu jurisdicțiile care nu cooperează. Uh, am uh, depus uh, eforturi susținute. Totul a început cu Carta Consiliului pentru Stabilitate Financiară. Membrii acestei, uh, acestui organism sunt obligați să devină practic un model. Trebuie să-și asume standardele internaționale și de asemenea să facă astfel uh, încât subiecții lor să nu facă nimic altceva decât să respecte standardele internaționale. Am încercat să angrenăm toate jurisdicțiile în această lupta noastră de implementarea standardelor internaționale. Am cerut jurisdicțiilor să stabilească care sunt uh, afiliatele lor care nu respectă aceste standarde. Uh, de asemenea, încercăm să schimbăm informații și date cu privire la tot acest uh, cadru al standardizării. În cazul jurisdicțiilor care nu ofereau uh, probe solide cu privire la dorința lor de a contribui la schimbul de informații au fost întotdeauna invitate la o discuție. Practic, aceste jurisdicții urmau să afle uh, care este uh, dimensiunea uh, neregle, neregularităților pe care le comit și mai apoi, pe baza discuțiilor, se, de, se găsesc soluții pentru îmbunătățirea situației. situației. În ceea ce privește instrument, instrumentele financiare derivate, uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru cele spuse de către dumneavoastră, dar suntem întru totul de acord. Și uh, vă, voi încerca să vă răspund la întrebare. Întrebarea dumneavoastră era când. Până în octombrie, Consiliul nostru va uh, stabili în ce măsură toate organismele afiliate trebuie să continue cu această reglementare. Și asta pe de o parte. Pe de altă parte, vom stabili care sunt instrumentele financiare care trebuie să fie standardizate și care trebuie să îndeplinească toate uh, condițiile standard. Un alt element uh, foarte important în, în discuțiile cu Europa este următorul. Trebuie să stabilim care sunt uh, utilizatorii finali care trebuie să reprezinte excepții de la aceste reguli. Cred că în acest domeniu trebuie să ajungem la un consens. Și uh, spunând asta, mă simt obligat să fac un comentariu general. Pe măsură ce trecem la implementarea regulilor, oricare ar fi acestea, Uh, reguli cu privire la sistemul bancar, uh, instrumentele uh, financiare derivate, etc. Așadar, pe măsură ce continuăm acest efort, ne vom da seama că ne vom confrunta cu momente în care nu vom putea ajunge la un consens sau va fi dificil să ajungem la un consens. Și tocmai de aceea cons- Consiliul nostru uh, îi roagă pe toți actorii să fie dispuși a încheia un compromis. Nu mi-ar uh, plăcea, spre exemplu, ca această temă a uh, instrumentelor derivate, această problemă legată de, de uh, excepțiile care vor, vor fi stabilite pentru regulile privind acestea, aceste instrumente derivate, să devină un, un fel de punct din care să nu permită avansarea, adică discuțiile să fie atât de aprinse încât să nu putem uh, avansa. Iar în ceea ce privește uh, criza din Grecia, puteți repeta întrebarea? Vă întrebam dacă swapurile pe risc de credit au uh, amplificat criza în Grecia. Îmi cer scuze, pe această temă sau pentru a răspunde la această temă, am întrebarea, am nevoie de mai mult timp la dispoziție, pentru că este o temă foarte complexă. Bun, deci voi încerca să răspund și la această la întrebare și la uh, cea de-a doua adresată de uh, doamnă. Dacă ne gândim la credite, Haideți să ne gândim, de fapt, la ce am reu- reușit să creem în, ultimele, în ultimii 15-20 de ani împreună. Am creat uh, tratatul de la Maastricht, uh, pactul pentru creștere și stabilitate. Uh, am creat moneda unică și astfel am oferit stabilitate, am creat stabilitate în uh, zonă, deoarece inflația a fost uh, scăzută și, pe de, al, uh, pe de altă parte, am fost protejați în fața turbulențelor mondiale, turbulențe mondiale pe care poate nu am, cărora poate nu le-am fi putut ține piept în cazul în care nu a, ar fi existat moneda unică. Însă, în orice caz, obiecte, obiectivele noastre majore sunt stabilitatea prețurilor și stabilitatea per ansamblu, obiective pe care le-am atins în ultimii ani. Și acum să ne gândim la criza din Grecia. Ce criză este aceasta? Este o criză fiscală. Cum abordăm crizele fiscale? Aici, alături de noi, este expertul în domeniu. Însă, pilonii soluționării sunt următor, următorii. În primul și în primul rând, uh, avem nevoie de un plan fiscal de ajustare re, uh, realist. Asta de la bun început. De ce de la bun început? Pentru că doar astfel vom reuși să, să calmăm piețele. Avem nevoie de planuri cât se poate de structurate. Cu cât vor exista mai multe măsuri, uh, cu atât uh, piața nu le va lua în uh, considerare, pentru că sunt pur și simplu prea multe. În al doilea rând, e nevoie de o monitorizare foarte strânsă și, de asemenea, și de asemenea, uh, mai apoi, de măsuri cât se poate de clare. În momentul de față, toți actorii internaționali au ajuns la concluzia că aceste trei precondiții au fost realizate. Acum trebuie să vedem cum sunt ele implementate, pentru că doar astfel vom reuși să obținem creditorii necesari pe piață pentru acoperirea nevoilor Greciei. Să mă întorc la o expresie, eh, la o experiență personală. În 91 Italia se afla în aceeași eh, situație. Avem un deficit de PIB extraordinar, eh, datoria depășea poate 100%. Am fost da, am primit note de rating foarte, foarte mici și coeziunea socială pur și simplu a fost distrusă de rămășițele te- terorismului. Prin urmare, situația a fost uh, asemănătoare. Am creat un plan de ajustare fiscală, a trebuit să stabilim un plan de rambursare a unor sume de zeci și zeci de milioane de euro în momentul de față, un plan uh, eșalonat pe ani și nu aveam nici măcar uh, sprijinul populației pe vremea aceea. Așadar, am uh, am reușit cu toate acestea să implementăm toate planurile noastre. Însă există o diferență între situația din Italia de atunci și cea din Grecia de acum. În momentul de față piețele sunt uh, mult mai sensibile după criza Lehman Brothers. În momentul de față suntem uh, foarte sensibili la riscul sistemic și uh, s-ar putea să avem crize de lichiditate, însă temporară. Astfel ar trebui însă, în acest context, privit uh, femeiul. Femeiul poate să fie transformat în astfel de situații, uh, practic, ca uh, organismul care oferă ajutor. Însă, pentru a ca Uh, cei care au nevoie de acest ajutor să-l primească din partea femeiului, ei trebuie să-și creeze acel plan de ajustare uh, fiscală, unul cât se poate de coerent. Mă voi opri aici, însă e clar că uh, asta nu ar fi suficient, pentru că în continuare vom avea țări cu datorii mari și creștere scăzută. Lucrul acesta nu este bun, pentru că într-un final aceste state vor trebui să găsească mijloacele financiare pentru a-și plăti datoriile. Însă mă voi opri aici în expunerea mea cu privire la această temă. Să trecem la swapurile pe risc de credit. Da, aveți dreptate. Aceste swapuri au apărut abia pe la mijlocul anilor 90. Existau asigurări uh, pe credite. De ce au apărut aceste swap-uri pe risc de credit? De ce companiile de asigurări nu mai asigură același volum de credite? Există mai multe motive, însă unul ar fi următorul. Dacă o bancă încearcă să asigure împotriva neplății o, o sumă de credite, nu se adresează unui institut de asigurare pentru că structura acestuia este mult prea complicată. Uh, pe de altă parte, swapurile pe risc de credit au apărut într-o manieră total nereglementată, spre deosebire de companiile de asigurare. Și vedem că dacă, pe de o parte, companiile de, eh, companiile de asigurare trebuie să-și, crea, să creeze rezerve de capital, companii precum AIG au uh, fost cu toate astea capabile să emite uh, swap-uri pe risc de credit în valoare de peste 3, 400 de miliarde. Însă de ce se întâmplă lucrul uh, acesta? Uh, tot angrenajul este unul foarte, foarte complicat. Ar fi foarte greu să excludem din contractele pe swapurile de risc de credit implicarea uh, Uh, părții de asigurare. Ar fi foarte complicat, însă cred că primul pas pe care putea, am putea să-l facem este uh, acela de a centraliza uh, tranzacționarea swapurilor pe risc de credit. Nu le putem elimina, însă vom vedea într-o manieră transparentă care este cota pe care acestea o ating, modul în care sunt tranzacționate. De asemenea, vom uh, ști vom putea afla unde se află colateralele și cum sunt acestea gestionate. Lucru foarte important. Dominic, uh, uh, ai cuvântul. Mai, uh, ar mai fi două întrebări la care aș putea să răspund. Însă, doamna președintă, poate domnul Strauscan poate să ofere răspunsurile la cele două întrebări pe care uh, nu ați reușit să le puneți în discuție. Uh, Haideți să vorbim despre un nou Bretton Woods. E întotdeauna fascinant uh, uh, posibilitatea de a crea ceva nou. Bretton Woods are deja 65 de ani și ar fi surprinzător să nu se schimbe nimic în legătură cu, cu el. Mediul politic uh, de după cel de-al doilea război mondial a făcut posibilă organizarea conferinței de la Bretton Woods. Timp de două luni, uh, delegații au discutat posibilitatea încheierii unei, unui tratat. Mă tem că în ziua de astăzi nu s-ar putea repeta experiența. Există acum uh, mult mai multe state membre ale Fondului Monetar Internațional Uh, decât în urmă cu 65 de ani. Prin urmare, procesul ar fi mult mai dificil. Dar, în fond, de ce nu? Dar, uh, pe de altă parte, când ne gândim la conferința de la Copenhaga, spre exemplu, uh, când vine vorba de găsirea unui consens între uh, multe, multe state, uh, situația este îngrozitoare. Și ce am încercat noi la femei să facem? Am încercat să recitim mandatul, să îl reanalizăm și să vedem în ce măsură am putea să ne extindem prerogativele pentru a ajuta pe membrii uh, pornind însă de la tratatul deja existent, pentru că un, încheierea unui nou tratat ar uh, dura mult prea mult. Însă, în uh, calitate de reprezentant al femeiului, vreau să transmit un mesaj uh, populației uh, din Uniunea Europeană. Mă, mă tem că a solicita crearea unui nou tratat de acest gen nu este deloc necesară, nu este deloc în interesul nici, nici a cetățenilor europeni și nici a angrenajului reprezentat de Uniunea Europeană. Nu voi spune mai multe lucruri despre aceasta. Euh, c'est une question sur euh, le eu voi răspunde în legătură cu un document pe care Emmanuel Blanchard, șef economist al fondului, l-a publicat uh, acum câteva uh, săptămâni în legătură cu lecțiile pe care le putem învăța din criză. E un studiu extrem de interesant, fundamental, care ne spune ce credeam înainte de criză, ce am învățat în timpul crizei și la ce reflectăm acum. Uh, Există mai multe piste deschise. Una se leagă de obiectivele inflației, uh, rata inflației. Și acest document de cercetare se axează pe mai multe chestiuni, nu doar pe aceasta. Dar având în vedere întrebarea care mi-a fost adresată, vă răspund în felul următor. FMI este un nou femeii, dar până la urmă rămâne totuși un uh, fond monetar. Cum uh, rata inflației nu s-a schimbat uh, mult, trebuie luptat cât se poate de mult pentru a combate tendințele inflaționiste. Acum trebuie să ne gândim la ce nivel ar trebui să anticipăm aceste lucruri FMI înțelege anumite lucruri de pe urma acestei crize, dar chestiunea e deschisă tuturor. Acesta este oricum și rolul uh, său. Dacă băncile centrale nu sunt uh, uh, principalii gardieni ai luptei împotriva inflației, atunci cine mai poate ocupa acest rol? în mediul uh, de cercetare, în mediul academic, reflectăm la aceste chestiuni, dar politica fondului astăzi nu s-a schimbat în legătură cu lupta contra inflației. În ceea ce privește un mai bun echilibru, și revin acum la limba engleză, un echilibru mai bun uh, între ceea ce vine din uh, economia de piață, ceea ce vine din uh, altă parte. Discut deja de foarte multă vreme în legătură cu aceste subiecte. Dar întrebarea nu este neapărat să încercăm să mai reglementăm mai bine lumea financiară și să fim mai ambițioși în acest punct de vedere. Întrebarea e, problema care se pune e care este balanța puterii dacă ne gândim la politici, trebuie să luăm în considerare din ce în ce mai mult uh, această balanță a puterii. Deci trebuie să încercăm să fim cât se poate de ambițioși, având în vedere balanța puterii fiecărui uh, actor. Am făcut asta cu toții în trecut, am uh, încercat să desemnăm un sistem mai bun decât cel prezent, însă întrebarea este cum vom trece de la sistemul pe care îl avem acum la un sistem mai bun în viitor și trebuie să facem față și acestor constrângeri care vizează balanța de um, putere în lume. E imposibil să spunem că vom construi un sistem care va evita orice fel de criză. Asta e ridicol. Însă întotdeauna acționăm uitându-ne înapoi, pentru că mereu avem de-a face cu problemele generate de criza anterioară. Criza viitoare va fi diferită. Deci, prin natura lucrurilor, e imposibil să spunem că vom găsi un sistem care să evite orice fel de criză. Însă, putem să încercăm să spunem că nu vom uh, soluționa anumite probleme uh, pentru a risca să intrăm într-o criză similară. Deci rezolvăm niște probleme astfel încât uh, criza viitoare să nu semene cu cea de astăzi. Însă riscul acesta există de la bun început uh, Există și coordonare politică, astăzi puțin mai uh, slabă decât în momentul uh, de vârf al uh, crizei. La reuniunea G20, șefii de stat au fost speriați și asta nu este un secret și cel mai greu este să lucrezi cu oameni care sunt speriați. Poate mai puțin speriați decât alții, dar oricum speriați și asta a îngreunat procesul. Nu știu ca, cum va arăta balanța puterii peste doi uh, ani. Poate toți ne vom fi întors uh, acasă și nimeni nu va fi interesat într-o reglementare internațională. Nu prea cred că lucrurile vor sta astfel, dar, mă rog, există o posibilitate. Dar acum trebuie să ne stabilim niște ambiții totuși la un nivel ridicat. În ceea ce privește swapurile pe risc de uh, credit, nu vreau să adaug uh, mai multe decât uh, ceea ce a afirmat Mario, poate doar un mic comentariu. Piața mare este piața swapurilor de risc corporatiste, altele nu sunt atât de mari. Dar încă trebuie să mai înțelegem ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Însă mișcările în ceea ce privește uh, swap-urile pe risc de credit independente nu sunt atât de uh, importante ca acelea care vizează swap-urile uh, de tipul acesta corporatiste. În ceea ce privește Fondul Monetar European, ei bine, eu aș fi bucuros să comentez dacă ști unde e acest fond. Am ascultat uh, diverse versiuni din partea mai multor persoane, toate au sens, dar sunt diferite. Așadar, uh, dacă vorbim despre ideea că în Uniune ar trebui să existe un uh, fond uh, monetar regional uh, care să poată ajuta state precum Ungaria, Letonia, România și așa mai departe, state pe care le-a ajutat și femeiul împreună cu Comisia, e bine atunci intervenția Uniunii ar trebui să meargă prin fondul monetar și nu prin bunii europene, nu prin resursele sale. În regulă. Așa am putea aborda și problema Greciei. Dar ce ne facem cu statele din cadrul zonei euro atunci? Și aici ceea ce spunea uh, Mario e un argument extrem de valabil. Pentru Grecia, principala problemă e una de natură fiscală și aceasta trebuie soluționată. Și n-ar trebui să ni se distragă atenția de la ceea ce trebuie să se întâmple în sectorul fiscal, uh, lăsându-ne imaginația să zboare la crearea unei uh, noi instituții. Da, poate că această instituție ar putea fi utile, lucrurile mai pot fi discutate, ar putea să existe astfel de instituții în uh, cadrul zonei euro, care să aibă resurse să ajute statele din această zonă. Atunci ar trebui să redefinim poate și unele tratate, sigur că da. Însă, din moment ce procesul nu o să aibă loc de azi pe mâine, haideți să nu ne, ne lăsăm uh, atenția să uh, se distanțeze de problema reală a Greciei, care este cea a sistemului fiscal. E nevoie de ceva timp să constituie un astfel de fond, uh, câtă vreme Grecia în continuare în acest moment trebuie să-și rezolve această problemă. Noi nu avem niciun fel de problemă să lucrăm împreună cu o instituție regională. Și chiar cred că e nevoie de o instituție multilaterală care să uh, aibă în um, vedere întreg sistemul, dar n-ar fi greu să acționăm împreună cu un fond monetar regional, din nou. Facem uh, asta, am putea face asta, la fel cum uh, uh, acționăm împreună cu Comisia, cu resursele sale bugetare, ajutând țări precum Letonia. Mai era o întrebare legată de uh, lipsa egalității. Dacă mi-ați răspunde în franceză, aș fi extrem de încântat. Da, o să vă răspund în franceză atunci. E complicat să vedem care sunt caz, uh, cauzele profunde ale uh, crizei Cauza imediată uh, e legată de defectele pieței uh, imobiliare din Statele Unite și cunoaștem cu toții aceste detalii. Uh, însă, de ce s-a ajuns această situație în Statele Unite? Evident, a existat o îndatorare masivă a gospodăriilor americane, creșterile salariale au fost mai slabe decât rata îndatorării și așa ajungem la cauza cea mai uh, apropiată de noi. Însă, întrebarea următoare este, oare asta va dura mult? Bine, eu nu pot să, să știu. Lucrurile s-au schimbat uh, puțin, acum uh, gospodările americane economisesc mai mult decât au făcut-o în trecut. Uh, rata de economisire a ajuns la 6-7%, unii zic că ar putea să ajungă la 90%, nu știu, însă uh, ar trebui să existe un astfel de proces uh, care să fie durabil, pentru că dacă economiile dispar în câteva luni, n-am rezolvat nimic. Deci trebuie să existe o schimbare fundamentală cu două mari tipuri de consecințe. Una se leagă de importanța creditelor, cealaltă se leagă de acest faimos mare dezechilibru. Pentru că o astfel de eh, redresare ar reprezenta eh, un eh, deficit bugetar mai mic și asta ar îmbunătăți situația. Dar trebuie să ne gândim dacă reflectăm la chestiuni profunde pe termen lung sau la chestiuni de natură imediată. Aceasta este întrebarea care încă se păstrează. Și un ultim uh, punct, uh, uh, o întrebare legată de distorsiune de concurență. Sincer, cred că există o garanție, FMI-ul se implică în acest proces, în procesul Basel și asta însă ia timp. Între timp, viața continuă și avem aceste contradicții puternice. De altfel, să sperăm că vom uh, ajunge la final cu un sistem totalmente global, se înscrie în logica practicilor uh, noastre, dar este totuși un subiect discutabil. Propunerea făcută de uh, vis-a-vis de regulile Volcker a fost foarte interesantă, însă ar putea să pună probleme la nivel mondial. Însă, oricum, eu uh, sper că produsul acestei crize va fi reprezentat de o mai bună colaborare, o mai bună cooperare uh, în, la nivel de guvernanță mondială. Și n-ar trebui să fim naivi și să credem că interesele naționale sau regionale um, au dispărut. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, avem acum dificultăți majore pentru că mai avem uh, întrebări care poate nu vor primi un răspuns, însă încercăm. Știu că domnul Giorgetti din Italia trebuie să prindă un avion, de aceea îi dau cuvântul primul. Mulțumesc. O întrebare rapidă. economia reală în ceea ce privește stabilitatea sistemică um, a ridicat probleme legate de disponibilitatea creditelor. Însă aș dori să aflu mai multe uh, vis-a-vis -vis de tranziția de la Basel 2 la Basel 3. Uh, Avem preocupări vis-a-vis -vis de IMM-uri aici dacă n-am avea parte de o redresare viguroasă, atunci uh, n-ar trebui să găsim mai mult credit depus la dispoziția IMM-urilor. Uh, domnule Pitelo? Doamnă președinte, foarte pe scurt acum. Domnule Draghi, care este opinia dumneavoastră vis-a-vis -vis de strategia europeană pentru combaterea speculației? Parlamentul European uh, este actualmente angajat uh, în um, acțiunea legată de uh, fondurile speculative. Acestea se află și pe agenda Consiliului ECOFIN. Dumneavoastră, ce părere aveți în legătură cu acest subiect? Vom reuși să punem în funcțiune niște instrumente care să lupte cu speculația? Iar în ceea ce privește uh, regulamentul uh, pentru uh, swapurile pe risc de credit, uh, ce se întâmplă cu acesta? Dacă am adopta un uh, model german datorită unui supra, surplus uh, comercial, s-ar putea afecta întreaga zonă euro. Dumneavoastră, ce considerați în legătură cu acest subiect? Uh, echilibrarea conturilor, uh, dragul uh, bugetului, este compatibilă cu recuperarea economică europeană? Mulțumesc, domnul Gerard uh, Schick din Germania de Vă mulțumesc, trei întrebări. Domnule Draghi, vorbeați despre perioadele de tranziție care trebuie să fie suficient de lungi, de generoase, Vroiam să vă întreb, văd că acum v-ați așezat căștile, să vă întreb câte ceva despre cerințele de capital, domnule Draghi. Vorbeați despre perioadele de tranzițiile necesare. Îmi amintesc de uh, istoria băncilor germane care au folosit această perioadă de tranziție pentru a se, a-și umple viseriile cu uh, valori mobiliare risca, riscante. Vă întreb dacă există reguli uh, puse în discuție în momentul de față, reguli care să viseze tocmai această situație uh, și anume uh, folosirea într-o manieră ilegală, să-i spunem, a aceste, de către bănci a acestor perioade de tranziție. În al doilea rând, componența acestui Consiliu de Uh, risc. În Europa vorbim despre trimiterea acolo a reprezentanților băncilor naționale. Asta oare datorită faptului că reprezentanții americani ai, bân- ai uh, Fed nu au fost suficient de vigilenți. În ce măsură credeți că băncile naționale trebuie să fie reprezentate într-un astfel de uh, Consiliu Global? A treia întrebare acum. O a treia întrebare pe care o adresez domnului Strauss-Kahn. Femeiul a publicat uh, un document care pune în discuție uh, lobby-ul politic. Spuneați acolo că lobby-ul politic este practic un fel de risc sistemic. Este foarte interesant dacă ne gândim la ce s-a întâmplat înainte de criză în SUA. Există uh, anumite uh, recomandări făcute de FMI uh, cu privire la abordarea uh, acestor uh, situații și uh, permiteți-mi să mai adresez o întrebare. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine cum uh, vom proceda, cum vom uh, cum vom proceda cu uh, toate aceste organisme transnaționale globale. Uh, nu pot imagina că riscurile de lichiditate poate fi uh, practic gestionată atâta timp cât compania mamă poate lua bani, lichidități de la, uh, de la sucursale. Cum ne putem asigura că supraveghetorul din uh, statul de origine a crizei este într-adevăr bine abilitat? Mulțumesc, doamnă președintă Uh, către, domnul draghi o întrebare foarte scurtă sigur sistemul financiar s a stabilizat cu un uria efort uh, public de bani uh, i constatăm acum că de fapt o serie de operaiuni care tim că au fost toxice continuă de exemplu investitori care nu au niciun titlu de împrumut față de un stat, să spunem Grecia, dar care au o dorință arzătoare de a se asigura împotriva riscului de neplată din partea unui anumit stat. Nu ar fi cazul ca asemenea operațiuni să reușim să le oprim mai repede, pentru că reforma întregului sistem, arhitectura de care vorbea, sigur că ia mult timp. Către domnul Strauss-Kahn, înțeleg că Uh, sunteți de acord cu constituirea unui fond de resurse pentru o eventuală asanare viitoare a sistemului bancar și că poate taxa pe tranzacțiile financiare ar putea fi una din sursele de constituire a acestui sistem și a doua un comentariu care privește remarca dumneavoastră despre inflație sunt un om care am trăit perioada când libor ajunsese la șaptesprezece după șocul petrolului din, uh, din deceniul opt al uh, secolului trecut întrebarea mea este dacă un mesaj mai clar cu privire la acele state care au acumulat o datorie foarte mare într o perioadă scurtă vizavi de riscul creșterii ratelor dobânzii în uh, următorii ani. Vă mulțumesc. Uh, thank you. Uh, Mr. Vă mulțumesc, domnul Schinari din Finlanda. Arvoisa puheenjohtaja, Suomessa oli 90 Mulțumesc, doamnă președinte. În Finlanda, în anii 90, am avut o criză bancară gravă și am învățat ceva din urma acestei crize și de aceea aș dori să vă întreb în legătură cu optimismul dumneavoastră că am trecut de această criză. Pe ce se bazează acest optimism? Dacă privim situația statelor europene, vedem că în multe state ne aflăm în situația cea mai gravă care a existat vreodată în zona euro. În același timp, în China și în India, sute de milioane de oameni uh, s-au deplasat de la țară la oraș și lucrează în continuare în aceste orașe, uh, prestând aceleași servicii care erau prestate în Europa și în Statele Unite. Exporturile și importurile au scăzut pentru statele europene, așa încât, în practică, cum va Uh, continuă această situație. În același timp, uh, sistemul de supraveghere la care ați făcut referire, ne gândim la Washington, unde se află sediul FMI și unde vă, vă întâlniți cu oameni importanți în fiecare zi. Ați făcut acest lucru toți anii următor, anii trecuți. Ce morală puteți introduce în relația cu statele naționale pentru ca situația să nu scape de sub control? Pe măsură ce rezervele cresc, unde credeți că sunt aceste fonduri dacă așteptăm momentul în care rata dobânzilor va începe să crească? Cine va beneficia în urma uh, acestor inițiative? Probabil nu statele naționale. Și încă o întrebare în legătură cu FMI. Dacă or, un stat european va fi ajutat, ce influență va avea acest lucru asupra ratei de schimba euro? Irregular. Mulțumesc, doamnă președinte. O uh, întrebare pentru amândoi uh, invitații noștri. Ca și raportoare pentru Comitetul European pentru Riscul Sistemic, am o întrebare simplă raportorii pachetului de supraveghere ar dori să uh, dea Europei o instanță la nivel global. Am sugerat trei schimbări față de schimb, proiectul comisiei, comisiei, ca președintele BCE să fie președintele acestui organism, în al doilea rând să existe un nivel de expertiză academică mai ridicat în acest Consiliu și o reuniune la Frankfurt la uh, a tuturor supraveghetorilor europeni la nivel macro și microeconomic. Credeți că aceste idei sunt bune sau uh, aveți alte sugestii pe care le putem uh, propune? Doamna Pervanș Perez, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc celor doi invitați. Am trei întrebări. Prima, când privim vasta reformă a piețelor financiare în urma crizei și s-a mobilizat solidaritatea publică pentru a susține sectorul bancar, există un dezechilibru. Nu s-a vorbit foarte mult uh, în Europa în legătură cu uh, revi- re- reforma care decurge din raportul Jacques de la Rozier. Îl felicit pe domnul Uh, Draghi, vom ajunge cu, la o situație cu extrem de multe reguli. Există o propunere care permite să unim toată Europa și care permite să identificăm pentru cetățeni faptul că există o miză și că apelul la solidaritate pentru a finanța anumite proiecte Uh, are un sens și aceasta este taxarea tranzacțiilor financiare. Cu toate că nu există un consens la ce va servi această taxă pentru a salva băncile, pentru a salva pe alții sau pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare. Nu contează. Uh, acesta este un element al dezbaterii publice. Uh, Femeiul a primit mandatul G20 și trebuie să ducem mai departe dezbaterea discuția și la nivelul eh, ministrilor de finanțe, sper că nu va întârzia unele, unele propuneri utile. Responsabilitatea cetățenească și dezbaterea democratică este uh, o linie asupra căreia suntem responsabili. În ce privește swap pe risc de credit, am auzit răspunsul lui Mario Draghi și nu sunt de acord cu ideea că toate swapurile trebuie să fie compensate undeva în Statele Unite. Aceasta este strategia marilor bănci de investiții americane. Am văzut în cazul Greciei, uh, rezultatul este că nu avem în Europa capacitatea de a face apel la transparență pentru a ști ce se întâmplă de fapt. Uh, cred că lucrurile sunt mai complexe și este legitim să ne punem în Europa uh, problema creării unei camere de, case de compensare în Europa. Eh, din nou revin la dezbaterea democratică. Eu sunt foarte frapată pentru că eh, vorbim despre normele contabile în dezbaterea publică. Eh, am înțeles cu toții că această reglementare a fost făcută de persoanele în conflict de interes și totuși atitudinea s-a deschis. Eu văd un risc în ceea ce privește reglementarea financiară banca, financiară bancară. Unde este dezbaterea democratică? Unde este capacitatea de a uh, reorienta ca piața financiară? Avem nevoie de o piață financiară astăzi care să ne permită finanțarea pe termen lung uh, și care să țină cont de îmbătrânirea populației. Cum organizăm această dezbatere? Uh, răspunsul uh, trebuie să elaborăm și noi, însă am dori și opinia dumneavoastră în acest sens, pentru că ar fi foarte util. Uh, thank you, and it's Mrs. Vă mulțumesc, doamna Ann Calvari, din Finlanda. Vă mulțumesc. Am primit uh, uh, răspunsul la toate întrebările pe care vreau să le pun, așa încât vreau doar să vă, încurajă, să vă încurajez să creați o taxă pe tranzacții financiare internaționale pentru a suporta costul riscului. Uh, pentru ca cetățenii statelor să nu mai suporte uh, riscul uh, în urma uh, industriei financiare. Vă mulțumesc o întrebare pentru domnul Draghi. Dacă privim instituțiile financiare, în anumite circunstanțe, acestea pot să ducă la riscuri sistemice, dar există și instituții financiare care duc la risc sistemic global va exista o definiție multilaterală a acestora. În al doilea rând, agențiile de rating. Dacă un judecător emite o sentință, nu se uită la repercusiunile acesteia. Agențiile de rating uh, uh se constituie în asemenea judecător. Pentru domnul Strauss-Kahn, Ați vorbit despre transparență, însă ce se întâmplă cu un cadru multilateral pentru comerț și uh, nu v-ați referit foarte mult la sectorul monetar. Există anumite domenii monetare unde am vorbit despre un echilibru, despre ajustările la deficit. Cum putem rezolva dezechilibrul și în alte domenii cu state, în da, statele care au surplusuri, de exemplu? Vă mulțumesc. Aceasta a fost ultima rundă de întrebări și cred că mai avem un comentariu în legătură cu dimensiunea băncilor uh, raportate la dimensiunea statului. Nu știu dacă s-a dat un răspuns. Domnule Strauss-Kahn, uh, puteți să începeți dumneavoastră această dată? Da, vă mulțumesc. Am primit câteva întrebări în legătură cu Uh, swapurile pe risc de credit, pe care probabil Mario dorește să intervină mai mult. În legătură cu lobby-ul politic, este clar că întotdeauna a existat un conflict între felul în care parlamentele din diverse țări definesc uh, legea și interesele private care încearcă să influențeze prin procesul legislativ. Eu nu văd o problemă major aici. Este normal ca Parlamentul să poată să decidă și să aibă cele mai bune informații. Și cele mai bune informații provin de la cei care sunt implicați în domeniu. Problema este că uneori ceea ce se vrea la nivel politic este imposibil în practică din cauza intereselor private prea importante. Și nu este vorba doar de organizarea sectorului financiar. Există uh, asemenea probleme în toate celelalte sectoare. Aceasta este în mod clar o problemă și pentru că perioada în perioada aceasta discutăm cu toții despre riscul sistemic, cred că este interesant să Eh, examinăm și alte tipuri de risc sistemic, eh, spre deosebire de riscul clasic care vine de la sistemul bancar. Eh, Femeiul este preocupat de rezolvarea crizelor transfrontaliere și probleme. Problema o avem cu anumite state și alte bănci care au filiale în alte state și în mod de înțeles atunci când au probleme acasă, rezolvă prima dată problema acasă și creează probleme mai mari acolo unde au filiale. Este o problemă majoră și supraveghetorul național s-ar putea să nu fie o soluție care să dea un răspuns problemei ezităm să privim un sistem întreg care să se bazeze pe această idee. Pe de altă parte, este ușor să spun ceea ce spun eu acum, dar nu este ușor să găsim o altă soluție. Pentru a vă da un exemplu, în timpul acestei crize, o inițiativă importantă a fost inițiativa de la Viena, care a fost uh, condusă de comisie. Și ideea era să participe băncile, femeiul, băncile private, pentru a vedea, uh, de exemplu, băncile din vestul Europei care au investiții în centrul Europei, dacă toate băncile își retrag fondurile, vor crea sau nu un colaps. Problema este că dacă există un colaps în statele centrale europene, acest uh, lucru înseamnă că va avea repercusiuni și asupra băncilor din vest, care sistemul bancar a înțeles că trebuie să își mențină fluxurile înspre statele din Europa Centrală pentru că uh, s-ar fi putut crea probleme și mai mari în Europa. Întrebarea nu este doar cine este supraveghetorul, ci și instituția care să poată crea rezoluții transfrontaliere. Pe acest proiect lucrăm foarte mult acum și încă nu am ajuns uh, la un rezultat. Uh, o întrebare care a venit din mai multe uh, direcții în legătură cu o taxă pe tranzacții financiare. Eu am fost Uh, un mare susținător al acestei taxe în anii 70. De atunci s-au schimbat multe lucruri. În special, ceea ce s-a schimbat este că am vorbit aici deja de trei ore. Uh, instrumentele financiare au devenit foarte tehnice. Și după cum a spus Pervan Beres, am primit un mandat în acest sens uh, din partea G20. Am lucrat asupra uh, Uh, tot o serie de taxe posibile în sectorul financiar pentru a vedea avantajele și dezavantajele. Ceea ce este clar și nu vă pot da uh, concluzia pe care o voi da peste o lună și jumătate. Ceea ce vedem acum este că devine din ce în ce mai ușor să Eh, eviți o asemenea taxă pe tranzacții, pe tranzacții prin produse derivate. Și uh, avantajul unei asemenea taxe ar putea fi contrabalansat că nu se vrea uh, să se creeze uh, un vid, pentru că majoritatea actorilor nu vor găsi, vor căuta o metodă de evitare a acestei taxe. când vrem să facem ceva, să avem un sistem robust care să fie ușor de implementat, acesta uh, nu trebuie să fie un sistem foarte sofisticat care să aibă foarte multe portițe de scăpare. Nu este foarte clar că singura soluție ar fi o taxă pe tranzacții. Poate că este o soluție mai ușoară și sunt argumente pro și contra. Însă, Interesul este să diminuăm uh, comportamentul riscant în sectorul financiar și de asemenea să producem resurse care să fie folosite uh, pentru obiectivele prioritare. Nu este clar că uh, cel mai ușor cea mai ușoară soluție este constituirea unui sistem foarte complex, greu de creat și foarte ușor de evitat. Întrebarea este încă deschisă, documentul nostru va fi emis în aprilie, însă în mod sigur vom acorda răspunsuri uh, spunând că trebuie să luăm în considerare o taxă în sistemul finan- în sectorul financiar. Nu știm încă ce tip de taxă și aici eh, poate nu suntem de acord, dar părerea mea este că echilibrul între impozitare și reglementare în multe bănci centrale și europene, eh, ele spun că se poate face destul de mult cu reglementări, așa încât nu avem nevoie de taxe. Trebuie să ne gândim la ce putem obține prin reglementare și supraveghere și ce poate să uh, provină dintr, uh, dintr-un sistem mai coercitiv al taxării. O altă întrebare privea o piață financiară eficientă în Europa pentru viitor. Europa are foarte multe investiții în vedere și uh, uh, știam că va trebui să răspund în franceză. Bine. Îmi pare rău, voi trece la limba franceză acum. Dar poate și uh, persoanele care nu vorbesc limba franceză de aici înțeleg mai bine limba franceză decât limba engleză. Bineînțeles că Europa are nevoie de piețe financiare mai eficiente și are în fața sa uh, finanțări colosale în ambele direcții indicate de pervanș. Este vorba și de competitivitate și de îmbătrânirea populației. Însă, problema este că nu putem să avem, to- să avem tot timpul obiective contradictorii. Dacă vrem piețe financiare eficații, nu trebuie să spunem că acestea sunt cele, cel mai rău lucru care există. Dacă vrem o piață financiară reglementată, o piață financiară care uh, să nu lase uh, loc unor efecte perverse, dar făcând acest lucru nu trebuie să eliminăm existența unei piețe pentru că vrem să avem o alocare eficientă a economiilor. Știu că, doamna președinte, nu v-am lăsat foarte mult timp de vorbire. Nu sunt convins că alocarea uh, economiilor europene către investițiile europene este una eficace. Avem în mod clar nevoie în Europa să introducem un sistem de finanțare care să fie uh, diferit și mai eficient decât cel de astăzi. Și contradicția este să facem acest lucru în același timp în care vrem să reglementăm mai bine această piață financiară. Este o atribuție extrem de complicată și putem să spunem că vrem să avem o mai bună reglementare a piețelor, însă nimeni nu își permite uh, să spună că putem să ne Uh, dispensăm de piețele financiare. Această idee uh, este o eroare. Trebuie să găsim un echilibru, așadar, și acest echilibru nu este obligatoriu prin aceleași mecanisme în toate părțile din lume. Uh, s-ar putea ca mecanismele să nu fie aceleași în Uniunea Europeană, Europeană în Statele Unite, în Japonia. De aceea avem uh, rolul Parlamentului European și Parlamentelor Naționale, pentru că aceste lucruri pot să fie, există lucruri care sunt, pot fi rezolvate mai bine la nivel regional decât uh, european. În legătură cu Uh, rata de inflație și statele îndatorate. Voi reveni însă la limba engleză. Întotdeauna este tentant ca statele să își rezolve dat- problemele de datorie publică printr-o elevare. Dar uh, dezavantajele unei inflații mai mari depășesc beneficiile obținute. Deci nu aș spune că soluția pentru o datorie mare, majoră pe care o au statele europene, nu aș fi de părere că aceasta trebuie să fie rezolvată prin inflație. Un comentariu. În curând veți putea primi și vă voi trimite sau veți găsi pe site-ul femeiului un document foarte interesant care arată că în mare, în economiile avansate, nivelul ratei de îndatorare față de PIB va crește până în 2014, deci peste 3-4 ani, va crește cu 110% în medie, 35% mai mult decât înainte de criză. 35% nu este nimic, însă stimulentul este 10% din aceste 35% și restul provine din consecințele crizei. Și insist asupra acestui lucru pentru că văd că vor exista comentarii care vor spune că motivul pentru care datoriile vor fi atât de mari peste câțiva ani este uh, dat de consecințele uh, programului de stimulare a economiei. Fără, însă nu este adevărat. Fără programul de stimulare a economiei, criza ar fi fost și mai profundă și gradul de îndatorare ar fi fost și mai mare. Acest lucru va fi discutat peste câteva luni, în lunile viitoare, însă este o idee interesantă pe care vreau să o uh, uh, subliniez. Celelalte întrebări uh, erau adresate lui Mario, cred. Many questions were dwelt on the, on... Multe dintre întrebări se refereau la swap-urile pe risc de credit. Dacă ar fi să răspund într-o manieră concisă la toate aceste întrebări, aș spune următorul lucru. Trebuie să ținem cont de trei cuvinte cheie. 1. A ști. Să, trebuie să știm ce înseamnă această piață a, a creditului, a swapurilor pe risc de credit, etc. Și în acest sens avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Asta pentru a contracara interesele puternice care nu-și doresc o centralizare a tranzacționării acestor uh, instrumente financiare derivate. Nu spun că este ușor să centralizăm aceste instrumente. Centralizarea duce la uh, claritate, transparență, vizibilitate. Multe bănci, mulți traderi care se ocupă de astfel de instrumente ar pierde foarte mulți bani de pe urma centralizării. Tocmai de aceea avem nevoie de sprijinul dumneavoastră al Parlamentului. Al doilea a, cuvânt cheie a decide. Odată ce decidem care sunt contractele acceptabile și, care nu, uh, și cele care nu sunt acceptabile, vom putea să contracarăm uh, aspectele negative. Trebuie să știm care sunt contractele acceptabile, dar și uh, rezervele de credit, de capital necesare pentru acoperirea unor asemenea uh, Uh, contracte. Pentru că unele există mari diferențe între contracte. Unele uh, contracte sunt transparente și tocmai de aceea uh, cerințele în privința capitalului ar putea să fie mai laxe ar trebui să acceptați care, să înțelegeți care sunt uh, actorii acceptabili, care sunt uh, dimensiunile pe care acestea, aceștia trebuie să le aibă și, uh, de asemenea, să înțelegeți care este tipul de supraveghere cărora trebuie să fie supuse. În al treilea rând, al treilea cuvânt cheie este competiția. Dacă Europa consideră că are nevoie de o casă de compensare, atunci ar trebui să și o creeze. Nu aș fi surprins să apară în curând o astfel de casă de compensare europeană. De fapt, avem uh, o ca, casă de compensare în Londra, spre exemplu, europene. Avem nevoie de o casă de compensare a, pentru moneda unică. Aceasta ar trebui să fie creată. Cât privește fondurile spe- speculative, Există deja o legislație care le vizează atât în Uniunea Europeană cât și în uh, uh, Statele Unite ale Americii. În acest domeniu, la fel ca și în domeniul agențiilor de rating, ne observ, observăm că efortul din ultimii ani a fost, a avut drept obiectiv uh, convergența pieselor legislative. Prin urmare, am uh, încredere în aceste acte, am uh, încredere în Uniunea Europeană și, de asemenea, ne dăm seama că prin intermediul Consiliului pentru Stabilitate Financiară, Comisia Europeană a putut să se adreseze actorilor asiatici de, de pe piața financiară cu privire la aceste domenii. În ceea ce privește IMM-urile care uh, vor fi sau nu uh, se întreba uh, discriminate prin procesul Basel III? Răspunsul clar este nu. Basel III se va concentra asupra băncilor mari comerciale. Problema trebuie să fie soluționată. Și asta pentru că cu toții sunt, înțelegem faptul că criza nu s-a datorat uh, activității tradiționale de creditare. a avut drept origine tra- tranzacționarea uh, operată de către, de către speculatori în special. Tocmai de aceea spun că creditul acordat IMM-ului nu va, IMM-urilor nu va fi periclitat de Basel III avem, ne dorim uh, bănci rezistente la crize, chiar dacă, după cum spunea Dominic, nu vom ști niciodată când va urma o nouă criză și care vor fi cauzele unei noi crize. Și tocmai de aceea trebuie să încercăm uh, să creăm un sistem uh, rezistent pe ansamblu și mă întorc acum la exemplul centralizării uh, instrumentelor financiare de derivate, care este un exemplu uh, al efortului necesar pentru uh, creșterea gradului de soliditate a sistemului. Basel 3 se desfășoară conform planului în, momentului, în momentul de față. Acum uh, trebuie să implementăm deciziile. Implementarea revine uh, statelor naționale și această implementare ar trebui să fie și ea conform programului. Putem vedea că Basel III se concentrează asupra anumitor caracteristici. În primul rând, uh, se concentrează asupra stabilirii unor parametri pentru ratele de capital, ratele de lichiditate, etc. Acest lucru nu este complicat decât din punctul de vedere al calibrării. Dar mai avem și o altă problemă, calitatea capitalului. Trebuie să stabilim care sunt componentele ce se vor include în definiția capitalului, o definiție care trebuie să fie acceptată la nivel mondial. Pentru prima dată vom avea o singură de- definiție pentru acest concept la nivel mondial. Bineînțeles, avem istorii diferite. Uh, Statele au creat definiții pentru noțiunea de capital diferite în funcție de tradiția lor. Vom uh, schimba, însă uh, nu vom încerca, însă, bineînțeles, tocmai din acest, uh, tocmai de, din acest motiv să schimbăm peste noapte definiția dată noțiunii de capital. Vom oferi actorilor posibilitatea de a se adapta. Tocmai de aceea, perioadele de tranziție sunt atât de importante. Ele trebuie să fie suficient de lungi pentru ca băncile să nu respingă de la bun început o schimbare. Și aceasta este uh, una dintre obiectivele Basel III. În ceea ce privește supraveghetorii din statele gazdă, Anul trecut, când a venit vorba despre grupurile bancare transfrontaliere, am creat colegii de supraveghere uh, susținute de diferite uh, autorități. Și aceste col- colegii au uh, rezolvat în parte problema statelor gazdă. Din experiența mea vă pot spune uh, uh, următorul uh, lucru. Rețeaua în sine se descurcă foarte bine în soluționarea problemelor între statele gazdă și statele, statele de origine. De ce băncile centrale nu ar trebui să facă parte din uh, Consiliul de Risc? A fost o întrebare în acest sens. Uh, Ca și Consiliul pentru Stabilitate, băncile naționale au fost uh, printre primele care au ridicat semnalul de alarmă cu privire la criză. Dacă ne uh, gândim la cele declarate de băncile naționale, printre altele în 2004-2005, ne dăm seama că băncile naționale au recunoscut uh, riscul reprezentat de posibilitatea apariției unei crize. Prin urmare, consider că băncile naționale cunosc cel mai bine uh, piețele. Bineînțeles, în uh, Consiliul nostru vom avea, uh, în Consiliul pentru Risc vom avea de asemenea o reprezentare a autorităților de supraveghere. Dacă nu mă înșel, am răspuns tuturor întrebărilor. Vă mulțumesc foarte mult! Invitații noștri au reușit să facă față numărului mare de întrebări. Le mulțumesc membrilor pentru răbdarea de care au dat dovadă. Mm, am uh, epuizat timpul acordat acestei audieri. Uh, trăim în uh, niște timpuri interesante și tocmai de aceea discuțiile exhaustive sunt necesare. Vă mulțumesc pentru prezență și vă invităm la următoarea întâlnire de anul viitor.